Parlamentul European și Comisie și are loc în fiecare semestru al acestui an cu participarea comisiilor parlamentare și comisarilor de resort. Este o oportunitate pentru noi să analizăm um, nevoile în ceea ce privește uh, domeniul legislativ, dar și cel non-legislativ. Apoi vom, uh, acest lucru ne va ajuta să selectăm o serie de priorități pe care dorim să le urmăm în 2017, dar și să alegem și uh, priorități pentru 2018. Acest um, lucru se referă mai ales la programul de lucru al Comisiei. V-am rugat să transmiteți întrebări domnului comisar, astfel încât uh, să-i facilităm munca și domnului uh, comisar. Vă mulțumesc pentru întrebările transmise, dar dacă aveți și alte întrebări, puteți să le adresați astăzi, deoarece am fost de acord uh, că, se, că puteți trimite întrebări, astfel încât domnul comisar să se poată pregăti, dar și să adresăm alte uh, întrebări. Fiecare va avea două minute, apoi voi da cuvântul uh, pentru răspuns comisarului. E, vom avea o primă rundă și apoi o a doua. Vom încerca să gestionăm cât se poate de bine timpul, poate chiar să terminăm înainte de program. Vă dau cuvântul, uh, domnule comisar. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Chairman, no. Uh, no, no, no. No? No. It's okay. It's okay. Okay. Thanks a lot. Domnule președinte, stimați uh, membri ai Comisiei Agri, uh, este o plăcere să mă aflu în fața dumneavoastră pentru al treilea uh, dialog structurat cu Comisia dumneavoastră. În mod tradițional, în introducere aș prezenta o imagine de ansamblu a elementelor principale și de actualitate, însă astăzi aș vrea să fac ceva oarecum diferit, cu permisiunea dumneavoastră. I want to speak in broader Aș dori să vorbesc despre, în termeni mai general despre siguranța alimentară, cu scopul de a avea o perspectivă mai largă în ceea ce privește chestiunile ce îi preocupă pe cetățenii europeni. Sugerez, domnule președinte, să abordăm anumite puncte specifice în sesiunea de întrebări și răspunsuri ce va urma. Și văd din întrebările multiple pe care le-ați trimis că vom avea foarte multe subiecte de discutat. Stimați deputați, în calitate de comisar pentru sănătate și siguranță alimentară, Mă mândresc foarte mult cu sistemul nostru alimentar. El a fost construit uh, cu grijă la începutul mileniului. Își găsește originea în urma uh, crizei, uh, aliment, crizelor alimentare din anii 90, uh, începutul anilor 2000. Pare să fi trecut mult timp de atunci, însă ne, ne amintim cu toții de crizele encefalopatiei spongiforme bovine, de criza dioxinei. Integritatea lanțului nostru alimentar a fost afectată, iar astăzi putem să ne mândrim cu uh, sistemul cel mai cuprinzător și cel mai strict pentru gestionarea riscului alimentar în lume. Asta însă nu înseamnă că putem considera siguranța alimentară ca fiind uh, uh, de la sine înțeleasă sau că ne putem uh, relaxa reglementările. Simpla complexitate a lanțului de aprovizionare înseamnă că din când în când vor apărea crize și vor apărea noi probleme. De exemplu, nevoia de a ne asigura că alimentele sunt uh, nu conțin uh, bacterii rezistente la antimicrobieni și tocmai în acest domeniu trebuie să facem progrese. În iunie vom adopta noul plan de acțiune privind rezistența antimicrobiană ne vom concentra asupra valorii adăugate pe care o poate aduce Uniunea Europeană fiecăruia dintre cele 28 de state membre în lupta împotriva rezistenței antimicrobiene. Planul va stimula inovația, cercetarea și dezvoltarea pentru diagnostic, vaccine și uh, um, uh, vaccinuri și uh, alte uh, tipuri de a combate această rezistență. Este nevoie și de eforturi la nivel, inter, la nivel internațional și uh, vom participa și aici, uh, cooperând cu actorii internaționali. Uh, acum suntem în, într-o poziție mult mai bună de a preveni crizele tocmai pentru că avem legislație în domeniul alimentar foarte bună și suntem pregătiți să acționăm rapid și mod eficace în cazul oricărui eh, eveniment ce ar putea apărea. Întotdeauna să trebuie să verificăm dacă regulile europene funcționează. Am eh, făcut o analiză de stres a legislației eh, noastre pentru a vedea dacă mai corespunde obiectivelor noastre. Rezultatul acestui exercițiu va fi publicat la finalul acestui an. Va trebui să aflăm, de exemplu, dacă există zone de slăbiciune unde trebuie să ne îmbunătățim. În special, va trebui să verificăm dacă sistemul nostru este uh, pregătit să abordeze chestiunea durabilității în domeniul alimentar. Uh, Europa este un loc în care suntem probabil cei, mai conștienți de nevoia ca sistemul nostru alimentar să devină durabil, economie circulară, reducerea deșeurilor și așa mai departe. În ceea ce privește deșeurile alimentare și durabilitatea, vă asigur că facem eforturi. De exemplu, de curând am stabilit platforma UE privind uh, risipa alimentară. Această platformă va fi esențială pentru a aduce rezultate și pentru, a, pentru partajarea de bune practici. Și, bineînțeles, va contribui la obținerea, la atingerea obiective, obiectivului nostru de a înjumătăți risipa alimentară până în 2030. Dincolo de asta, uh, încercăm să îmbunătățim și alte domenii esențiale. În primul rând, stimați deputați, vom avea discuții despre un uh, despre propunerea adoptată în urmă cu un an în privind sănătatea animalelor. Asta va îmbunătăți legislația actuală, va contribui la combaterea bolilor contagioase, printre altele printr-o mai bună notificare și supraveghere. Asta, la rândul său, ar trebui să ducă la mai puține uh, epidemii în statele UE, ceea ce va reduce uh, efectul lor social și economic. Uh, Um, și astfel ne asigurăm că pe termen lung um, există siguranța și durabilitatea creșterii animalelor și a acvaculturii. Continuăm de asemenea cu supravegherea um, aplicării uh, legislației foarte stricte cunoașteți o serie întreagă de boli uh, cu care ne confruntăm gripa aviară, um, dermatoza nodulară contagioasă și altele. Trebuie să îmbunătățim siguranța în acest domeniu. După cum vă, am, vă amintiți, avem și un plan uh, pentru o nouă lege a sănătății, astfel încât să facem față sănătății uh, plantelor, care să ne uh, ajute să fim pregătiți în situații de criză. Și um, prevederi în ceea ce privește intrarea pe teritoriu a uh, plantelor nenative. De asemenea, uh, vom impune controle privind uh, um, fructele citrice ce intră în Uniunea Europeană. Vă asigur că obiectivul meu este să creăm o protecție fitosanitară puternică pentru Europa. Cazul Xilela fastidiosa este o criză um, recentă și ne amintește cât de grave pot fi um, aceste, aceste crize. Afectează viețile um, și baza economică a atâtor producători. În urma acordului politic atins anul trecut, regulamentul privind controlele oficiale urmează să fie adoptat de Parlament mâine. Asta asta va crea un cadru juridic mai simplu și va uh, permite stimularea competitivității uh, în uh, sectorul agricol, agricol uh, în Uniunea Europeană, în același timp asigurând un nivel ridicat de siguranță pentru cetățenii europeni. Foarte bine până aici îmi veți spune, dar ce se întâmplă cu așteptările cetățenilor? Uh, în urmă cu 15-20 de ani, uh, siguranța ar fi fost uh, preocuparea principală a cetățenilor, însă între timp intervin alți factori și sunt din ce în ce mai mult în prim plan. Oamenii își doresc uh, siguranță, dar și alimente sănătoase, um, cu un conținut nutrițional ridicat și produse într-un mediu durabil. Câteodată primim semnale contradictorii. Am răspuns la aceste, pe mai multe fronturi la aceste așteptări. În primul rând, nutriția. Noi toți, în fiecare zi, vorbim cu prietenii, cu familia despre ce mâncăm, despre modul în care mâncăm și spunem chiar și cât am mâncat. Nutriția este o, o preocupare a tuturor. Acest lucru se vede și în mass media vedem uh, în raportul recent privind calitatea duală a alimentelor, ne arată ce subiect delicat este acesta. Este clar că uh, la nivel european este nevoie de un regim alimentar mai sănătos. Vă amintiți că în decembrie anul trecut s-au introdus etichetări obligatorii nutriționale. Uh, a fost uh, o schimbare esențială în politica europeană a nutriției. Însă acest domeniu nu este unul uh, caracterizat de consens. Cunoaștem cu toții dificultățile în, uh, în implementarea acestui regulament. Este regulamentul care creează cadrul juridic pentru întreprinderile care doresc să sublinieze anumite caracteristici ale produselor lor în ceea ce privește sănătatea și nutriția acest cadru juridic are ca scop uh, să-i ajute pe cetățeni să facă alegeri mai sănătoase. Însă și aici am avut de-a face cu obiecții din partea acestui Parlament în, umbră cu câteva, în urmă cu câteva luni. Dacă tot vorbim despre consumator, dați-mi voie să vă, să vă spun că astăzi am adoptat un raport privind etichetarea obligatorie a listei ingredientelor uh, și informațiile nutriționale ale băuturilor alcoolice se recunoaște dreptul cetățenilor de a fi informați referitor la ceea ce beau și nu s-a uh, identificat niciun fel de argument um, care să justifice absența acestor informații pe băuturile alcoolice. Tocmai uh, de aceea am invitat industria alcoolului să dezvolte într-un an o propunere de autoreglementare. Se propune o, o listă de ingrediente um, și uh, informații nutriționale care apoi să fie prevăzute pe toate băuturile alcoolice. Aici, um, cu aceasta, um, cu acest tip de etichetare putem aborda um, consumul excesiv de grăsime, zahăr, sare și așa mai departe. Astfel încercăm să îmbunătățim uh, în general calitatea alimentelor procesate. În multe țări, cantitatea de sare din pâine a fost scăzută în, în, în ultimii ani. Un exemplu este acordul de anul trecut de a reduce zahărul adăugat cu 10%. Statele membre de curând au căzut de acord asupra unui sistem de monitorizare pentru inițiativele naționale de reformulare, un pas esențial, concret, pentru a sprijini acțiunile la nivel național. Cred că toate acestea vor fi în beneficiul cetățenilor de fiecare dată când își fac cumpărăturile la supermarket. Pe scurt, uh, despre bunăstarea animalelor. Uniunea Europeană este un exemplu la nivel internațional în acest uh, sens. Am văzut, văd printre dumneavoastră uh, persoane care au participat la reuniunea intergrupului privind bunăstarea animalelor. V-am prezentat acolo crearea unui grup de experți la nivelul Comisiei pentru bunăstarea animalelor noua platformă reformată privind bunăstarea animalelor va continua să uh, promoveze acest domeniu foarte important pentru cetățeni. Domnule președinte, stimați deputați, să fie clar, um, trecerea și tranziția la, un, la o producție mai uh, durabilă în domeniul agriculturii trebuie să fie uh, făcută cu consultarea tuturor. Uh, acest lucru în același timp uh, trebuie să se bazeze pe știință. Există o mare ostilitate împotriva științei aici uh, și trebuie tocmai să ne bazăm pe informațiile date de știință în producția alimentelor. Și nu stăm foarte bine aici. OMG-urile organismele modificate genetic au probleme în Europa de peste 20 de ani. Un alt exemplu este clonarea animalelor. În ciuda tuturor eforturilor, nu am reușit să adoptăm niciun fel de legislație la nivelul UE. Este greu să încurajeze o dezbatere matură privind știința uh, când cei care urmăresc o agendă specifică pun sub semnul întrebării experții, crezând mai degrabă ce au citit ei pe Twitter decât o evaluare uh, științifică. Și asta este o problemă pentru noi toți. Este clar că avem o problemă aici. Pesticidele. Un alt exemplu. Acum este o îngrijorare uh, cheie acestei um, comisii. Știm că există substanțe de protecție a plantelor uh, sigure, durabile și esențiale pentru producția de alimente uh, sigure. Dar, bineînțeles, uh, pesticidele nu vor fi niciodată iubite de public. Nu sunt genul de substanțe pe care oamenii care le plac oamenilor. Însă, multe sectoare ar avea mari probleme fără ele, nu numai în agricultura uh, convențională, ci și în agricultura biologică. Sistemul uh, de aprobare um, de pesticide este cel, european este cel mai strict din lume. Însă, dovezile trebuie aduse de uh, solicitanți. Ei trebuie să aducă această Uh, dovadă cu date foarte multe să dovedească că aceste substanțe sunt uh, sigure pentru consumatori. Un astfel de exemplu îl constituie neonicotinoizii, unde, iată, noi am reușit să reacționăm foarte rapid la noi date științifice și încercăm permanent să ne să țim uh, legislația în domeniul pesticidelor. Este tocmai obiectivul pe care încearcă Comisia să îl realizeze cu propunerea uh, care vizează criteriile de identificare a perturbatorilor endocrine aici. Aș propune să introducem în legislație o definiție științifică care să se bazeze pe activitatea desfășurată de Organizația Mondială a Sănătății. Însă, deși acționează ca și pionier, Comisia este permanent criticată pentru că nu ar merge suficient de departe. În pofida eforturilor noastre pentru a asigura cele mai înalte standarde de siguranță și imparțialitate, se pare că există o erodare a încrederii publice uh, în structurile noastre bazate pe știință. Și aici aș apela la dumneavoastră, uh, stimați eurodeputați, pentru ca să încurajați și dumneavoastră o dezbatere mai rațională, pentru că avem nevoie de așa ceva, fără îndoială. Trebuie ca și oamenii să se implice în discuții serioase și la nivel, nivel uh, național, pentru că altfel obiectivele noastre împărtășite vor avea de suferit. Evident că trebuie să luăm foarte în serios preocupările cetățenilor europeni și să ne analizăm în mod riguros, însă trebuie să o facem în maniera potrivită și apărând principiile noastre pe baza datelor științifice disponibile și într-o manieră transparentă. Uneori eh, suntem manageri de risc eh, împreună instituțiile noastre și strategia noastră de comunicare trebuie să se bazeze pe știință, pe furnizarea de informații către societățile noastre și să încurajăm societatea să uh, aibă încredere în abordarea bazată pe date științifice. Domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, aștept acum cu interes întrebările dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Dziękujemy za całościowe przedstawienie. Mulțumesc pentru această prezentare holistă și pentru hotărârea de care ați dat dovadă. Și de asemenea vă mulțumim și pentru rugămintea de a vă pune întrebări. Sunt 25 de vorbitori uh, înscriși pe listă, deci nu avem foarte mult timp. Vă rog să uh, respectați uh, două minute pentru coordonatori, un minut uh, ceilalți și să nu repetați întrebările. Începem cu domnul Dez. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim Mulțumim, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră în comisia noastră în această seară. Aș dori să vă mulțumesc în numele grupului meu politic pentru activitatea pe care o desfășurați în calitate de comisar. Vă urmăresc îndeaproape activitatea și constat că faceți parte dintre comisarii cei Bun, ați uh, abordat mai multe subiecte. Tema irosirii alimentelor, cred că ține foarte mult și de educație. Cred că tinerii noștri trebuie mai bine educați și în ceea ce privește alimentele, chiar și gătitul, pentru că aici cred că am putea realiza multe prin informare și poate că s-ar impune niște programe la nivel european și în acest sens. Eu uh, am crescut și cu, în bucătăria bunicii și de aceea nici până în ziua de astăzi nu pot să arunc niciun aliment. În ceea ce privește pesticidele, cred că aici trebuie un control uh, mai uh, adecvat în ceea ce privește gripa aviară. De asemenea, uh, trebuie făcut pași mai importanți și hormonii. Uh, de asemenea, am citit acum că americanii îi utilizează și cred că ar trebui să abordăm și noi această chestiune. Ceea ce privește virusul Schmallenberg, se pare că lucrurile au avansat printr-un vaccin uh, și, în fine, Cred că trebuie să facem și noi muncă de convingere, pentru că gospodăriile țărănești trebuie să se deschidă către consumatori pentru a vedea cum se produce și uh, să le putem explica de ce avem nevoie și de pesticide, uh, dar și medicamente uh, în zootehnie. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. În două minute, foarte pe scurt, câteva elemente care mi se par a fi importante. În legătură cu vinul și uh, etichetările nutriționale, știm că uh, vor apărea documente în legătură cu această chestiune. Puteți să ne spuneți exact uh, ce pregătește Direcția Generală în acest context, pentru că uh, Mm, trebuie să cunoaștem și rezultatele activităților în curs. În legătură cu chestiunile de ordin general, în ce privește perturbatorii endocrini, uh, mi-aș uh, dori să uh, răspundeți mai precis în legătură cu problematica glifosatului, pentru că în clipa de față încercăm să uh, stabilim uh, niște reglementări temporare în legătură cu acest pesticid și după aceea în ce privește uh, semințele. Există reglementări privind agricultura biologică și uh, se pun o serie întreagă de probleme. Vreau să știu ce se gândește la nivelul Comisiei, pentru că acum patru ani doreați să revizuiți directiva privind comerțul cu uh, semințe. Această tentativă a eșuat. Intenționați să uh, reluați uh, o inițiativă în timpul mandatului dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule comisar. Uh, domnule comisar, eu sunt fermier și vorbesc în numele altor fermieri și vreau să spun că fermierii și crescătorii înțeleg foarte bine importanța capitală a siguranței alimentare și a sănătății publice și de asemenea înțeleg și importanța încrederii publice în procesul legislativ. Însă sper că și dumneavoastră, domnule comisar, înțelegeți sub ce presiuni se află fermierii pentru a-și îmbunătăți competitivitatea. Știu că ați spus că înțelegeți că aceste îmbunătățiri vor veni din partea tehnologiei. Sper să fie adevărat, pentru că deseori această tehnologie are un viitor incert. Am să vă dau un exemplu, glifosatul dar uh, aceeași ar fi situația și pentru alte substanțe chimice folosite în agricultură. De prea multe ori, percepția este că procesul de reglementare nu ține cont de știință, prea des uh, se bazează pe o <clears throat> evaluare disproporționată între risc și utilitate și uh, nu se acordă suficientă atenție uh, consecințelor retragerii unui produs de pe piață. Ce s-ar întâmpla dacă neonicotinoizii sau glifosații ar fi retrași pentru anumite tipuri de plante? Ce ar fi uh, consecințele și asupra structurii solului? Domnule comisar, fermierii, ca și mine, își pierd încrederea că această administrație îi judecă în mod echitabil. Sperăm că deciziile dumneavoastră vor fi bazate pe știință și, și uh, se vor lua într-un mod transparent. Veți proceda așa? Mulțumesc pentru prezență, domnule comisar și pentru faptul că sunteți dispus să răspundeți întrebărilor noastre. Cred că tema cea mai de actualitate este și rezistența antimicrobiană și provocările globale. În planul de acțiune a Comisiei se specifică că o evaluare a eficacității planului de acțiune este uh, uh, pentru aceasta ar fi încă prea devreme, Însă, văzând uh, cât de urgență este situația, cred că ar trebui ca măsurile care au fost deja demarate pentru reducerea consumului de astfel de antibiotice să fie revizuite. Eu consider că este important să facem pași înainte și în domeniul cercetării pentru a combate cele 12 tipuri de bacterii, pentru că vrem să-i protejăm pe oameni și, vrem ca alimentele să fie sigure, dar și pe animale trebuie să le protejăm atunci când sunt bolnave. Trebuie să găsim aici echilibru necesar. V-ați mai referit și la perturbatorii endocrini. Cu această definiție am constatat că cu îngrijorare că Comisia a retras uh, acele substanțe care au un risc uh, scăzut, însă fermierii au nevoie de astfel de substanțe pentru că altfel uh, s-ar confrunta cu pierderi. Iar, uh, de asemenea, regulamentul 11 din bară 1207 din 2009 are ca obiectiv nu doar asigurarea siguranței alimentare, dar și uh, competitivitatea agriculturii și cred că și în această perspectivă ar trebui să acționăm și în interesul fermierilor. În ceea ce privește risipa alimentară, informarea consumatorilor a fost întotdeauna o chestiune esențială pentru noi, pentru că la acest nivel um, se produc 50% dintre pierderi și prin educație putem realiza ceva aici. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să formulez câteva întrebări. În primul rând, vorbeați de dovezi științifice. Aș dori să știu cum anume puteți uh, garanta independența științei, știind că cercetarea se află din ce în ce mai mult în uh, mâinile unor institute private. De asemenea, m-ar interesa să ne spuneți ceva și despre independența în luarea deciziilor, pentru că la teme precum glifosatul sau perturbatorii endocrini, Comisia se bazează pe astfel de avize independente pe care le prezintă ca atare și publicului. Și apoi, cum uh, doriți să păstrați uh, în continuare și principiul prudenței, odată ce va intra în vigoare și acordul CETA și aș dori să știu uh, care este opinia dumneavoastră pentru, o, pentru următoarea situație. Reprezentanta ONU a declarat de curând pentru că, că se dorește reducerea utilizării pesticidelor pentru că producția agricolă industrială nu corespunde um, criteriilor de durabilitate și a unei alimentații sănătoase. Mulțumesc, domnul Heusling, domnule comisar, pentru prezență. Pentru anumite domenii critice ați încercat să faceți un bilanț, dar pentru multe domenii acesta nu este pozitiv. În ceea ce privește antibioticele, da, s-a ajuns la o reducere, dar de ce pachetul cu privire la uh, medicina veterinară nu ajunge în trialog? De ce nu își uh, dă silință și Consiliul ca această strategie pentru sănătatea animală să devină un succes? Totul este în așteptare, dar de fapt lucrurile nu evoluează. E nevoie de mai multe acțiuni în cazul utilizării antibioticelor. Ați susținut o pledoarie pentru aprobarea bazată pe date științifice a pesticidelor. Așa cum a spus uh, și colega mea, nici știința nu este uh, întotdeauna independentă așa de la sine înțeles. Știți ca și noi că în cazul glifosatului există și alte păreri științifice. Acum 15 ani a fost uh, aprobat uh, această substanță fără condiții condiții și sper că s-a învățat din acest lucru. În ceea ce privește neonicotinoidele, cred că se impune o evaluare mai serioasă. Există foarte multe studii care ar, arată că acestea uh, sunt uh, responsabile și de pierderea de biodiversitate. În ceea ce privește noile tehnici zoo, în zootehnie. Și aici așteptăm să acționați și să veniți cu o propunere legislativă. În anumite țări sunt recunoscute noi tehnici în zootehnie, în alte nu. Deci comisia trebuie să facă ceva. Și un ultim punct, uh, procedura de comitologie. Nu mi se pare corect ce ați uh, prezentat <clears throat> spunând că în procesul de comitologie nu se vor mai număra abținerile. Eu cred că aici uh, Comisia nu procedează judicios. De ce nu implicați și Parlamentul uh, European? Pentru că și publicul ar înțelege mai bine cum anume se iau deciziile aici la Bruxelles. Pan, pos pan poseł Agniu. Domnul Agnew, Domnule comisar, pe mine mă frustrează faptul că așa de multe teme agricole se discută în alte comisii, dar vă mulțumesc pentru faptul că veniți aici să discutați cu noi. Ați uh, enumerat o serie întreagă de teme. În ceea ce privește rezistența antimicrobială, ea este una din cea mai importantă. Am o crescătorie de pui uh, uh, de găine ouătoare acasă și um, aici, dacă n-aș putea să folosesc uh, medicamente, Uh, aș avea probleme serioase și înțeleg problema rezistențelor antimicrobiene la oameni, dar dacă noi nu mai putem folosi astfel de medicamente, acest lucru ar fi complet inechitabil față de țările uh, din care importăm și unde se mai poate face acest lucru. Eu cred că ar trebui discutat la nivel de OMC, astfel încât să putem împiedica Uh, importuri din țările în care se folosesc astfel de materiale. Ați vorbit și de comerț și de um, pierderi și risipă, anumite alimente, sigur că uh, ar putea fi folosite pentru hrană animală, dar trasabilitatea este iarăși o problemă. Câtă ipocrizie în ceea ce privește risipa. se dacă nu se pot folosi pesticide, atunci vor exista pierderi alimentare. Pe anumite suprafețe nu se pot uh, cultiva plante uh, proteice. Vorbiți de organisme modificate genetic în condițiile în care se importă tone și tone de uh, soia. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a lansat o nouă platformă privind bunăstarea animalelor. Printre obiective trebuie să ne gândim la ă, ă, produsele animaliere pe piața europeană, pentru că piața este un element constant în preocuparea Comisiei Agri din Parlamentul European și uh, Până la urmă, trebuie să ne gândim la toate valorile pe care bunăstarea animală le cuprinde. Deci dorim ca ele să fie respectate de către comisarul competenții care poate fi incidența problemelor asupra industriei. În ce privește valorile create de uh, agricultură, de asemenea, uh, se vorbește despre uh, anumite practici uh, care pornesc de la sănătatea animalelor și um, care pot să aibă un impact asupra sănătății umane. Și după aceea, uh, a existat semnarea tratatului CETA cu o țară care va introduce pe piața noastră um, și um, carne. Noi știm cum sunt uh, tratate animalele prin uh, crescătorii uh, de în masă. Am vrea să știm care sunt regulile sanitare care sunt respectate în țările din care importăm carnea. Pentru că um, ar trebui să putem și să um, oprim până la urmă utilizarea unor proceduri care sunt periculoase. Domnule comisar, vă rog. Terminiți. 10 minute. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, în toate intervențiile de până acum uh, uh, conțin uh, întrebări care sunt legate de bunăstarea animalieră, dar aș începe până la urmă cu problemele de sănătate și de gripă aviară. Din toamna trecută, Uniunea Europeană s-a confruntat cu o epidemie foarte serioasă, cu o gripă aviară cu un grad ridicat patogen și rămâne în continuare și în săptămânile următoare o amenințare. Comisia a adoptat o decizie care încearcă să consolideze toate măsurile de biosecuritate pentru ca virusul să nu pătrundă în fermele de păsări. Și autoritatea și agenția care se ocupă de eh, sănătate alimentară are datoria să verifice cum aceste măsuri sunt respectate. Trebuie să ne gândim până la urmă și la costurile eh, legate de sacrificarea eh, păsărilor afectate și la compensațiile pe care trebuie să le acordăm crescătorilor de păsări care au avut de suferit. Există o legislație europeană care prevede eh, reguli eh, inclusiv în legătură cu eh, piața păsărilor. Iar în ce privește sănătatea animalelor, trebuie să vedem cum putem să consolidăm capacitățile noastre pentru a, adopta acte delegate și acte de implementare conform agendei noastre până la anul 2019 pentru a dispune de toate instrumentele necesare. Iar în ce privește posibilitățile de a revalorifica um, alimentele um, și de a stăvili risipa alimentară. Va exista de asemenea o platformă care uh, va conține și o metodologie de măsurare a risipei alimentare și vom încerca să și educăm cetățenii, să explicăm uh, într-o manieră uh, convingătoare modul în care pot acționa pentru ca uh, acest fenomen a risipei alimentare să poată fi uh, contracarat. Până la urmă, însă, alimentele neutilizate ar putea fi uh, revalorificate și folosite ca hrană pentru animale. Iar în ce privește etichetările nutriționale, după cum știți, în clipa de față uh, lucrăm la uh, un uh, raport pe această temă. Da, se, acest document a fost publicat astăzi. Este vorba despre băuturile alcoolice. Dar, după cum știți, noi furnizăm informații care se bazează pe studii științifice iar industria uh, va avea la dispoziție un an pentru a răspunde la solicitările noastre. Deci așteptăm răspunsuri în clipa de față, inclusiv uh, prin uh, activități voluntare. După ce acest an se va scurge, vom avea discuții cu reprezentanții industriei specializate pe plan european. Ați menționat după aceea în intervențiile dumneavoastră uh, perturbatorii endocrini. Comisia trebuie să uh, stabilească criterii științifice pentru a uh, lista perturbatorii endocrini. În clipa de față există posibilități pentru a strânge uh, opinii și pentru a stabila, stabili criteriile finale pentru definirea perturbatorilor endocrini. Și în clipa de față trebuie să înțelegem că aceste criterii finale vor fi de importanță esențială Iar aceste criterii finale vor trebui să fie după aceea uh, utilizabile și în alte sectoare pentru a uh, ști cum să acționăm cu această problematică pe viitor. Iar în ce privește glifosatul, agenția specializată uh, va avea Um, un aviz încă înainte de începerea vacanței de vară în legătură cu riscurile de tip cancerigen ale glifosatului. Serviciile Comisiei au uh, restartat uh, discuțiile uh, cu statele membre, dar așteptăm și opinia agenției specializate ECA. Noi eh, toți avem responsabilitatea de a crea condiții mai bune. Sigur că știința trebuie să poată să acționeze independent, să eh, acționeze transparent și noi vom face toate eforturile necesare pentru ca studiile științifice să poată să beneficieze de această independență. Iar în clipa de față știți foarte bine că există opinii foarte diferite în legătură cu efectul glifosatului. Unele sunt favorabile menținerii um, acestui pesticid, altele sunt împotriva acestei idei. Oricum, însă, în clipa de față există transparență și după aceea noi trebuie să respectăm reguli, trebuie să respectăm procedurile și uh, Bineînțeles că ne vom baza pe opiniile uh, unor uh, grupuri științifice diferite. Noi vom studia și raportul Națiunilor Unite în legătură cu uh, utilizarea excesivă a pesticidelor, dar există și un mesaj foarte bun în acest raport Uniunea Europeană poate fi dată ca exemplu pozitiv în lume pentru că are reguli foarte stricte în ce privește pesticidele. Și uh, știți uh, acest lucru, pentru că uh, puteți constata că practicile noastre sunt un exemplu pozitiv în legătură cu modul în care utilizarea pesticidelor trebuie să fie reglementată pentru a garanta sănătatea, eficacitatea și siguranța utilizării. Bineînțeles că uh, s-a menționat uh, și uh, materialul săditor și o o mare parte a propunerilor legate de materialul săditor au fost analizate uh, pentru ca legislația referitoare la materialul săditor să poată fi modernizată. Și vom uh, discuta uh, cu dumneavoastră modul în care va trebui să acționăm pe viitor. Și, de asemenea, ați vorbit despre nanotehnologii și de asemenea, să discutăm problematica noilor tehnici în creșterea animalelor. Noi vom furniza și o notă explicativă în legătură cu noile tehnologii din acest punct de vedere, pentru că va trebui să existe și o dezbatere publică cu toți actorii direct interesați în legătură cu modul în care Uniunea Europeană poate să stimuleze ă, inovația în acest domeniu și Comisia va organiza la Bruxelles o conferință la nivel înalt pe data de 28 septembrie în legătură cu uh, noile tehnologii și inovația în sectorul uh, agricol. Avem nevoie, uh, bineînțeles, de toate aceste demersuri. Îmi pare rău că nu am reținut toate numele deputaților care au intervenit. În ce privește Uh, activitatea fermierilor și uh, problematica perturbatorilor endocrini. Noi am prezentat un uh, studiu uh, de impact foarte cuprinzător și am prezentat modalitatea în care se poate acționa într-o manieră foarte echilibrată, iar acest studiu se găsește pe site-ul nostru și veți putea constata că noi uh, ne străduim să prezentăm uh, toate rezultatele studiilor științifice într-o manieră echilibrată și transparentă. Și vom uh, continua să acționăm în acest sens. În ce privește neonicotinoizii, Comisia a restricționat utilizarea a trei tipuri de neonicotinoide, bazându-ne pe cele mai recente rezultate ale studiilor științifice. Deci, eh, din momentul intrării în vigoare a restricțiilor vom analiza impactul și timp de 2 ani vom colecta noi uh, date în legătură cu aceste trei tipuri de neonicotinoide și în 13 noiembrie 2017 vom prezenta și unele soluții de modificare a prevederilor legate de neonicotinoidele. Iar în ce privește rezistența antimicrobiană, Uh, rezistența la antibiotice. Am uh, stabilit o rețea uh, de sănătate în care sunt cuprinse concluziile noastre și ne vom baza pe trei piloni care să prezinte Uniunea Europeană ca fiind regiunea în care se acționează um, cât mai eficient uh, în colaborare cu organizațiile pentru sănătatea animalelor și cu Organizația Mondială a Sănătății. Uh, bineînțeles că ne consultăm cu partenerii noștri uh, comerciali atunci când este vorba despre aspecte internaționale. Președintele, mulțumesc foarte mult. Mai am încă 23 de colegi care uh, s-au înscris la cuvânt și aș ruga pe toți să nu depășească un minut în intervențiile lor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimate domnule comisar, în legătură cu mierea aș dori să vă adresez câteva întrebări. 20% din importul de miere în Uniunea Europeană uh, este până la urmă uh, miere uh, falsificată, iar importul din China a crescut în ultimii doi ani cu 30% între 2014 și 2017, în acest interval de 3 ani, prețul mierii a scăzut la jumătate, apicultorii se află într-o situație foarte dificilă, de aceea doresc să vă adresez câteva întrebări nu ar putea să fie uh, consolidat controlul mierii importate, acest control se efectueze la granițele externe și de aceea să se ia măsuri antidumping față de prețul mierii uh, importate din uh, China. Uh, Um, indicațiile de origine, de asemenea, trebuie să fie foarte clare, să nu fie modificate, pentru că apicultorul ar trebui uh, uh, să indice foarte clar și elementele componente ale mierii pe care o introduce pe piață pentru ca în produsul final aceste specificări să existe, pentru că în Germania există de pildă o asemenea practică. Președintele, nu vom putea să încheiem la timp dacă vă depășiți timpul. Dau cuvântul domnului De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezența în comisia noastră și pentru posibilitatea de a interveni și noi. Așa cum au spus și alți colegi, există preocupări vis-a-vis -vis de această inițiativă a Comisiei care vizează indicațiile nutriționale. Știți probabil că acum câteva zile șase multinaționale din domeniul alimentar, deci cele mai mare, Unilever, Coca-Cola și așa mai departe, au intervenit pentru a susține sistemul de etichetare tip uh, semafor. Știți că Parlamentul uh, a avut o părere contrară uh, în mai anul trecut. Pentru că noi vrem să informăm consumatorii, nu să condiționăm alegerile consumatorilor cu aceste indicații de tip semafor. Noi vrem să existe uh, specificații cu privire la originea alimentelor. Știm că 8 țări au uh, legislații deja în acest sens. Sperăm că în această direcție uh, vor merge inițiativele Comisiei. Iată întrebarea mea. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt și repede, domnule comisar, pentru că subiectul pe care doresc să-l abordez a fost deja menționat de colegii mei. Câteva comentarii. În primul rând, ați vorbit despre lupta împotriva risipei alimentare. Este un subiect foarte important pentru mine. Aș vrea să vorbim însă despre substanțele folosite în agricultură și nu numai. Aș vrea să vă mulțumesc pentru propunerea dumneavoastră de revizuire a, a comitologiei. Mi se pare esențial ca statele membre să, se, să abordeze uh, această chestiune a substanțelor chimice. Uh, Puteți însă să ne spuneți ceva despre uh, data la care ECA uh, se va pronunța asupra glifozatului? Ați spus în câteva săptămâni, dar dacă am avea o dată precisă ar fi mai bine. În plus, uh, cred că în viitor, de fiecare dată când vorbim despre anumite substanțe, ar trebui să vorbim despre sprijinul cercetării și dezvoltării și inovației. Uh, și, de asemenea, trebuie să nu uităm că propunerile noastre trebuie să fie viabile, să, să fie la un preț abordabil pentru um, agricultor. Mulțumesc, domnul Bove. Domnule comisar, foarte pe scurt două întrebări. În primul rând, foarte um, pe larg ați vorbit despre xilela fastidiosa și balea. Um, este un subiect foarte important. După Apulia, după Corsica, acu, sudul Franței și acum insulele Baleare, este o tragedie și trebuie să avem reguli draconice. Nu trebuie lăsate autoritățile locale să fie laxiste. Astăzi mă sperie uh, să văd că din ce în ce mai multe autorități locale nu vor să își asume responsabilitățile. Ce va face Comisia Europeană pentru a lua măsuri stricte, dure, în special uh, asupra circulației produselor? Mă gândesc și la circulația între insulele Baleare și Spania. Al doilea punct, insecticidele folosite pentru uh, protecția cerealelor în, uh, pe vase, în depozite, în uh, porturi. Este vorba de o substanță care a ucis deja mai multe persoane pe vapoare, fosfina, și este deci un pericol. Ce, se, ce vom face în acest uh, sens? Este un pericol public pentru uh, sănătatea celor care sunt în contact cu ea. Dank u wel, voorzitter ehm, ja, de eh, commissaris eh, is van mij gewend. Mulțumesc, domnule președinte. Um, aș dori să mă refer la bunăstarea animalelor, însă Comisia Europeană în 2015 a decis să nu mai importe carne de cal din Mexic. Au fost motive justificate pentru asta, siguranța alimentară și protecția animalelor. S-a făcut un, stadi, un studiu în Statele Unite, Uruguay, Argentina, Canada un studiu de uh, o analiză pe 2 ani uh, în abatoare și a reieșit că animalele sacrificate acolo sunt ținute înainte de sacrificare în condiții lamentabile. Și practic nu mai se prelungește suferința acestor animale siguranța alimentară și, trans, uh, și trasabilitatea trebuie să meargă mână în mână. Eu solicit o interdicție de importare pentru această carne. <clears throat> Eh, mulțumesc, eh, domnule președinte, mulțumesc, eh, domnule comisar, pentru angajamentul dumneavoastră. Combaterea rezistenței antimicrobiene mă preocupă pe mine. Și uh, mă supără că faptul că până acum Comisia nu a venit cu o nouă strategie. De mai multe ori ați avut declarații uh, pozitive în acest sens și alți comisari au făcut la fel, însă de fapt nu s-a întâmplat nimic. Comisia este responsabilă uh, pentru noile inițiative în calitate de colegiu S-a făcut un studiu în urmă cu câțiva ani, 80% din membrii Parlamentului au spus că avem nevoie de o bază comună pentru sănătatea animalelor. Uh, în vară am văzut uh, scandalul din abatoarele uh, franceze, am văzut transportul animalelor vii către Turcia și alte țări. Este o, respect, o încălcare a legislației europene. Dacă um, Comisia nu reușește să își respecte propria responsabilitate, la Parlament vom fi obligați să aducem, să depunem plângere uh, împotriva Comisiei în fața instanței. de Mulțumesc. Domnule președinte, ați vorbit despre dorința noastră de a lupta împotriva bolilor animale și vegetale. Nu putem decât să fim de acord cu asta, însă trebuie să acționăm uh, rapid, uh, urgent. Uh, agricultorii sunt uh, afectați de toate crizele, inclusiv cea climatică, și riscă să dispară. Mijloacele de luptă împotriva bolilor au fost reevaluate de curând, uh, dar, e, dar trebuie să uh, mm, promovăm și uh, cercetarea, pentru că uh, ea nu vine de la sine. Cu un coleg am depus un proiect pentru uh, albine Um, iar uh, asta s-a întâmplat acum 2 ani. Comisia încă nu a lansat proiectul. Ne întrebăm când se va întâmpla acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Demato. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Colegul dumneavoastră, domnul Hogan, a declarat recent că Comisia s-ar gândi la abrogarea articolului 5 din decizia care vizează xilela fastidioza. Vă reamintesc și, și colegilor că acest articol 5 Uh, vizează uh, interdicția de a planta în acea zonă plantele gazdă. V-aș întreba care vor fi criteriile aplicate pentru replantarea în zona infestată. O va lua EFSA sau nu? Și apoi aș dori să mai subliniez o altă preocupare care vizează conflictul de interese și lipsa de transparență în agențiile europene. Știm că există conflicte de interese în comitetul cu privire la evaluarea riscului. De asemenea, știm că studii științifice au fost furnizate de uh, firme, dar uh, acestea sunt protejate de secretul industrial, așa cum a fost cazul EFSA. Sunt uh, preocupări uh, foarte fondate pe care le avem. Aguilera. Doamna Aguilera. Gracias, presidente. Brevemente, señor comisario. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, domnule comisar. Eu susțin ceea ce ați spus. Bineînțeles că oamenii pun sub semnul întrebării rapoartele științifice dacă, și dacă nu am fi atenți la știință, ne-am luat inform, informația de pe Twitter și, și uh, EFSA este pusă sub uh, semnul întrebării în Parlament. Însă, aș vrea să vă adresez o întrebare pe scurt. Ce se întâmplă cu regulile privind medicamentele veterinare despre care am tot vorbit? Intrăm în trialog acum și am vrea să aflăm mai multe despre asta. De asemenea, am vrea să aflăm mai mult decât ceea ce ne-a spus despre glifozat și o ultimă întrebare. Xilela este un subiect uh, foarte uh, important. Uh, guvernul regional din insulele Baleare ia măsuri extreme, dar nu știu dacă și celelalte zone afectate fac la fel. Voorzitter, dank u wel. Commissaris, ik heb een vraag. Het gaat om het volgende. We hebben volgriep in Nederland. We hebben bedrijven... Mulțumesc. În țările de de jos, avem această reglementare de 21 de zile. Nu am putea crea un mecanism de compensație pentru această pierdere de venit a agricultorilor. Practic 5.000 de euro pe săptămână pierd aceștia. Mi-aș dori să-mi răspundeți la această întrebare. Doamna Hoibuș. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Aș avea și o întrebare privind gripa aviară, pentru că uh, eu vin din Germania, din Baden-Württemberg. Am avut mai multe cazuri la uh, păsări sălbatice, dar nu sunt afectate crescătoriile. În Saxonia inferioară, acolo este centrul creșterii de păsări um, Acolo uh, nu au fost afectate păsări sălbatice, dar uh, crescătoriile sunt uh, afectate. Ne gândim la care sunt căile de transmisie, nu pot fi numai păsările uh, sălbatice, pentru că dacă ar fi așa și uh, la mine ar trebui să fie afectate crescătoriile și în Saxonia inferioară ar trebui să avem păsări uh, sălbatice. Poate există alte căi de transmisie, uh, inclusiv prin uh, hrană Apoi, observații privind noile tehnologii în, în creșterea animalelor. Vreți să faceți un mare congres. Nu poate fi vorba numai despre inovații. Trebuie să vorbim și despre faptul că intervenim în genom și dacă vrem inovație, trebuie să existe și o monitorizare prevăzută în legislație. Da. Mulțumesc pe scurt, domnule președinte, domnule comisar. Uh... În România și în statele din vestul Europei există o preocupare majoră legată de calitatea produselor sau de dublu standard al produselor care se vând în aceste state. Cu alte cuvinte, avem același produs, aceeași marcă, același ambalaj, dar avem calități diferite. Știu că a fost o discuție la, la Consiliul Agrifiști din 6 martie legată de această problemă, însă mă interesează dacă există o foaie de parcurs din partea Comisiei în mod expres pentru a înlătura această situație, deoarece mi se pare inadmisibil ca același produs să se regăsească cu calități diferite într-o țară în alta. De asemenea, legat de calitatea produselor. În România uh, se mai spune că uneori brânza este făcută și din lapte, mezelurile și din carne, vinul uneori și din strugure. Um, v-aș întreba dacă nu există posibilitatea să se interzică, pentru că etichetarea este oarecum rezolvată, să se interzică să se mai denumească un produs uh, brânză dacă el nu conține lapte și conține ulei de palmier, pentru că până la urmă eu apreciez că este inadmisibil să uh, denumim un produs ca și cum ar conține uh, produse naturale și de, de fapt conține altceva decât ceea ce ar fi trebuit să conțină. Mulțumesc. Sí, muchas gracias, señor comisario. El pasado mes de diciembre, estoy aquí. El pasado mes de diciembre. Mulțumesc, domnule președinte. În decembrie anul trecut, Parlamentul a adoptat o directivă pentru um, a combate um, epidemiile. Avem, am, s-a vorbit despre lupta statele terțe, dar și despre controlele la frontieră. De ce Parlamentul spune un lucru și Comisia uh, nu ea înseamnă, uh, înseamnă o rezoluție adoptată cu majoritate largă. Solicităm uh, și um, protecții uh, în domeniul alimentar, la import-export. Asta ne-ar permite să, să folosim mijloacele cele mai sigure pentru a combate bioterorismul. Dacă nu avem nimic de pierdut, de ce nu putem avea legislație aici? Merci, monsieur le président. Domnul Dantan. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, două întrebări. În primul rând, în ceea ce privește consecințele epidemiilor uh, din Europa în ultimii ani. Numărul lor a crescut în mod uh, semnificativ și în fiecare an o serie întreagă de țări europene se regăsesc blocate um, într-o parte a comerțului lor. Comerțul mondial de păsări, uh, de exemplu, n-ar trebui să ne uh, bazăm pe organizația um, organizațiile internaționale, nu ar trebui să ne protejăm împotriva uh, importurilor. Mă gândesc, de exemplu, la creșterile uh, private de păsări care au uh, consecințe asupra creșterii și reglementări în acest sens. O a doua întrebare, în calitate de raportor al Parlamentului, uh, în ceea ce privește regulile de zootehnie, ați uh, um, decis să schimbați sistemul de identificare pentru cai, însă comerțul și selecția um, uh, în domeniul raselor echine este, în, uh, este internațional identificarea unică pe viață nu va fragiliza sistemul nostru de genealogie? Pentru că noi dorim totuși să fim un exemplu la nivel mondial. Eh, thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Um, I would like to come back to... Domnul Caputo, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să revin la uh, glifozat cu o întrebare specifică. Anul trecut, Comisia Europeană a decis să extindă licența pentru încă 8 luni. Comisia a stabilit câteva condiții pentru autorizarea glifosatului. Uh, una dintre acestea era ca statele membre să se asigure că produsele uh, ce conțin glifosatul nu conțin uh, o altă substanță folosită în această uh, uh, formulă. POE uh, taolamin. Este un produs uh, toxic și un pericol uh, pentru sănătatea publică. Puteți confirma că vânzarea de pesticide bazate pe glifosat și um, această uh, co-substanță Uh, s-a încheiat și că nu s-a oferit niciun fel de derogare pentru aceste produse atât de uh, toxice. Mulțumesc, doamna Giufrida. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar. Despre etichetarea de tip semafor a vorbit deja domnul De Castro, deci aștept cu interes răspunsul dumneavoastră. Uh, Vreau să vă întreb ceva despre așa numit uh, agromafie, un fenomen foarte preocupant, dat fiindcă este și în creștere și care pune în pericol sănătatea uh, consumatorilor agromafia și diversele intervenții pe filieră. Combaterea acesteia ar presupune o coordonare la nivel uh, european prin intermediul Digi Sante, Digi Agri și Europa. Uh, am făcut și o interpelare pentru a vedea ce face Comisia pentru a combate infracțiunile care vizează sectorul agroalimentar. Colegul vostru, domnul Avramopoulos, a răspuns în mod generic că Comisia combate mm, criminalitate organizată. Vă întreb dacă nu considerați că este necesar să se facă un uh, plan de acțiune specific împotriva agromafiei. Domnul Cușmiuc. Pytanie, które zadał pan poseł Buda. Mulțumesc. Aș dori să um, Continui pe linia domnului uh, Buda. Statele din grupul Visegrad au pus o întrebare în același sens, și anume despre calitatea uh, alimentelor vândute în Europa uh, Centrală și de Est nu este, nu este vreo invenție. S-au făcut uh, cercetări, s-au cumpărat uh, mostre în Austria și 15 km mai încolo același produs s-a cumpărat în uh, Slovacia. Exact același produs. Și aveau ingrediente și componente diferite. Avem documente care pot dovedi asta și le-am trimis comisiei. Mă întreb ce va face Comisia în acest sens. Va acționa, uh, domnul comisar? Dank u wel, meneer de voorzitter. Commissaris. Eh, domnul Belder. Mulțumesc. În februarie, Parlamentul a adoptat o rezoluție în care solicita ca uh, produsele pentru protecția plantelor să fie um, cu, cu risc scăzut să fie um, permise pentru agricultura organică. Ați vorbit despre, de asemenea despre gripa aviară. Um, um, sectorul pare să cedeze. Ce veți face în ceea ce privește regulile comerciale legate de asta? Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Vertinu jūsų veiklą ir darbus ginant Europos vartotojų interesus. Žinau. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule uh, comisar, apreciez munca noastră în apărarea uh, intereselor europene. Două întrebări. În primul rând, care este informația cea mai recentă în ceea ce privește uh, pesta porcină africană? Ce recomandă Comisia în zonele în care este prezentă această uh, Uh, boală. Apoi, a doua întrebare. Care este situația forajelor cu organisme modificate genetice? După cum știți, Parlamentul nu a sprijinit propunerea dumneavoastră uh, legislativă. Și ce rol va, poate juca CETA în acest uh, sens? Domnul, doamna Noicel, mulțumesc. Aș dori să spun că mi se pare foarte nesatisfăcător cum uh, se desfășoară această Uh, conversație. Am discutat că vom trimite întrebări um, și mi se pare inacceptabil să aud din nou toate întrebările și să nu avem timp pentru răspunsuri. Eu am depus uh, întrebări privind protecția animalelor și transportul animalelor și încă o întrebare privind uh, castrarea purceilor. Um, aș vrea răspunsuri chiar în scris. Um, mi se pare incredibil că pierdem timpul cu uh, declarații și comentarii când eu aș fi vrut, de fapt, să primesc răspunsuri. Pan Flanagan. Um, uh, Domnul Flanagan, mulțumesc foarte mult. Mi-aș fi dorit să pot fi prezent, uh, să vă ascult, dar din păcate această instituție n-a reușit să organizeze lucrurile corect, pentru că a trebuit uh, să mă duc în plenară și, din păcate, nu s-a putut uh, aranja lucrurile în așa fel încât uh, să pot participa și aici. Când eram la școală, Uh, se reușea um, ca orele de engleză și de matematică să nu fie una după alta. M-aș fi interes, m-ar fi interesat răspunsul dumneavoastră în ceea ce privește gripa aviară și impactul negativ pe care l avea și de asemenea etichetarea pe viitor. Ce soluții pe termen lung aveți? Poate că ați răspuns deja la aceste întâmplări, dar n-aș uh, putea să știu, pentru că eu îmi făceam treaba. Din păcate, oamenii care organizează acest parlament nu pot face așa cum trebuie. Oui. Monsieur le commissaire. Domnule comisar, uh, în uh, doi ani nu am primit suficiente documente. Ehm, sud-vestul înseamnă ehm, un număr mare de eh, rațe care eh, au fost sacrificate în timpul gripei aviare. Ehm, ce faceți pentru ca această situație să nu se repete? După aceea, problemele legate de transport eh, ar trebui să fie prezentate mai amănunțit. Iar în ce privește uh, o populație uh, care este prea numeroasă de rațe, de asemenea mă interesează ce gândiți. Domnul Tacula. Da, comisari. Mulțumesc, domnule comisar. Am două întrebări. Care au de-a face cu rezistența antimicrobiană? care a făcut obiectul și a unei decizii a Națiunilor Unite și este o chestiune de actualitate și la noi. Care este eh, legătura cu actualele negocieri comerciale pentru că acest uh, lucru vizează și producția de uh, zootehnică din Finlanda. Cum anume se poate face zootehnie fără medicamente? Mulțumesc. S-au spus deja aproape toate chestiunile importante, însă aș dori să revin la chestiunea propunerii de comitologie. Domnule comisar, această propunere recentă publicată are un impact semnificativ asupra portofoliului pe care îl gestionați. Eu cred că acest uh, anumite competențe au fost uh, luate practic de la această comisie și acordate comisiei jurii. Ce veți face dumneavoastră pentru a vă asigura că preocupările specifice pentru sectorul agricol și alimentar sunt tratate la justa valoare. Comitologia sună plictisitor și deseori și este, dar iată că devine din ce în ce mai importantă și practic este maniera în care ne facem treaba până la urmă într-o anumită măsură, pentru că există așa de multe acte delegate în legislație, astfel încât ar trebui și noi să ne informăm mai mult despre comitologie și aș dori să știu ce ar, va face Comisia pentru a ajuta în acest sens. Mulțumesc! Iată că au intervenit 33 uh, de persoane mai mult decât era prevăzut, dar ceea ce arată, domnule comisar, că trebuie să ne întâlnim mai des, pentru că, iată, prezența dumneavoastră este foarte apreciată și căutată. <clears throat> Am luat notă de ceea ce ați spus, domnule Flanagan, și da. Sper că mm, staful dumneavoastră a putut să participe de la bun început uh, la această ședință și să vă pună la dispoziție notițele. Și evident, uh, dacă aveți și alte întrebări, le puteți transmite și în scris către secretariatul nostru, după care noi le vom remite mai departe comisiei. Planificasem o oră și jumătate pentru că am crezut că va fi timp suficient. Dar pentru a îmbunătăți mai mult procedurile noastre, aș propune ca domnul comisar să răspundă la unele dintre întrebări, iar pentru celelalte să oferă răspunsuri în scris. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule comisar, că ar fi mai bine, uh, poate să avem chiar și întâlniri bilaterale unde să putem uh, discuta lucrurile mai în detaliu, pentru că după ce am notat toate întrebările, este ca un munte de întrebări. Pentru că într-o intervenție, iată, veniți cu 3-4 întrebări și este foarte greu de răspuns la toate și de aceea uh, Cred că într-o discuție bilaterală lucrurile pot fi aprofundate. La întrebările noastre scrise vom transmite și un răspuns uh, scris. Și acum voi încerca să fiu succint pentru că nu mai avem timp la dispoziție. Haideți să începem cu mierea. Aici aș vrea să spun că mecanismul de antidumping uh, este de competența comisarului Westhagen. Asta nu ține de portofoliul meu, practicile antidumping. În ceea ce privește problema trasabilității și a controlului importurilor, pentru că vorbim despre zahăr, despre amestec de miere. Știți că pe 1 martie a apărut un raport al Centrului de Cercetare Comun în ceea ce privește autenticitatea mierii, care a fost publicat pe pagina de web a Comisiei și vom vedea cum vom aborda chestiunile semnalate în acest raport. Și dacă aveți nevoie de mai multe informații, vi le vom pune la dispoziție. Domnul De Castro, v-ați referit la șase companii care și-au prezentat părerea cu privire la etichetare, dar știți că avem foarte multe activități. În orice caz, în acest an, Comisia va elabora un raport care va evalua <clears throat> formulele actuale de raportare în ceea ce privește valoarea nutrițională și va trebui să vedem dacă mai e nevoie de mai multă armonizare în acest domeniu. Și în acest context vom aborda și acele chestiuni, pentru că sunt foarte importante. Apoi câteva cuvinte despre la fastidioza. Da. În primul rând aș dori să vă atrag atenția că Xilela fastidioza este urmărită foarte îndeaproape în uh, Uniunea Europeană. Regulile sunt foarte stricte. Problema însă este implementarea. Pare foarte rău, dar am avut dezbateri foarte lungi cu autoritățile locale și regionale din Italia cu privire la chestiuni care țin de implementare și știți foarte bine. Și da, s-au acceptat toate, că sunt recomandări bazate pe date științifice și însă trebuie să ne întărim capacitățile pentru a atrage atenția acolo unde există deficite de implementare, pentru că doar afirmații nu sunt uh, eficiente la fața locului. Avem nevoie de măsuri eficiente acolo. În momentul de față s-au găsit în Franța, Italia, dar și în Germania, anumite tulpini izolate din acest flagel. De asemenea, și în insulele Baleare, și acolo urmărim situația îndeaproape, sunt uh, impuse condiții foarte stricte pentru a limita transmisia și, de asemenea, există interdicții la import, dar trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să încurajăm statele membre să discute capacitățile de la fața locului. Pentru că dacă noi uităm la bunăstarea animalelor sau la situația uh, sănătății plantelor, uh, atunci lucrurile prezint, se prezintă complet diferit. Trebuie să vedem cum anume putem să ne întărim capacitățile de la fața locului pentru a acționa acolo și nu doar pentru xilela, dar și alte probleme, cum ar fi schimbările climatice. De asemenea, v-ați uh, referit și la otrăvirile datorate expunerii la pesticide. In pesticides are only authorized if their use does not... Aceste produse sunt uh, autorizate doar dacă nu prezintă risc pentru sănătate. Trebuie o mai bună instruire și informare pentru cei care lucrează în domeniu. Doamna Marion Tyson, de asemenea, uh, răspunde în portofoliul ei de aceste teme. Trebuie ca măsuri de protecție să fie aplicate și trebuie să încurajăm statele membre să aplice directiva cu privire la utilizarea durabilă și să pună în aplicare lucrurile în teren. Unii dintre dumneavoastră v-ați referit la noi strategii pentru bunăstare animalelor, dar îmi cer scuze, eu n-am promis așa ceva. Eu am spus doar că trebuie să ne îndeplinim obligațiile din strategia uh, Uh, precedentă, pentru că nu erau îndeplinite. Doar 13 din 19 uh, acțiuni enumerate în strategia pentru bunăstarea animalelor au fost realizate. Și uh, promisiunea mea a fost că le vom realiza pe toate până la finele anului și o vom face. Și uh, a doua promisiune a fost legată de platformă, unde vom aborda sacrificarea, transportul, uh, tăierea cozilor și așa mai departe. Însă trebuie să încurajăm statele să respecte aceste reguli, să pună accent pe implementare, pentru că asta este aspectul cel mai important până la urmă din strategia pentru bunăstarea animalelor. Și știți foarte bine că discutăm aceste chestiuni de bunăstare animală cu partenerii noștri comerciali din state terțe, uneori se discută și la nivel de OMC, însă știți că standardele pentru bunăstare animalelor uh, sunt mult mai scăzute în alte locuri. Încercăm să creăm alianțe globale când uh, discutăm această temă și la nivelul Organizației Mondiale pentru Sănătate și de asemenea și la nivelul OMC. Unii dintre dumneavoastră s-au referit la probleme legate de importul de carne de cal. Aici avem reguli foarte stricte și mă bazez pe noul regulament care vizează controlele oficiale, care ne va ajuta să fim mai eficienți. Cred că mm, pot să răspund în acest fel și um, acele uh, interpelări legate de așa numita agrimafia, cum v-ați exprimat dumneavoastră, nu eu. Dar Europol, Uniunea Vamală, toate aceste entități colaborează pentru combaterea criminalității organizate iar această platformă va veni ca nouă entitate cu noi instrumente IT pentru a putea combate așa numită agri-mafie. Chestiuni legate de standarde duble. Știți că doamna comisar Jurova va aborda această chestiune într-un grup special. Eu v-aș uh, ruga să veniți cu dovezi pentru comisie. Dar, în primul rând, aș dori să vă atrag atenția că este responsabilitatea directă a statelor membre. Polonia, România, Slovacia, Ungaria. Vă rog, cereți guvernelor dumneavoastră să fie active. Noi suntem disponibili să dăm curs acestor uh, chestiuni uh, de la caz la caz, fiecare în parte, dar nu se poate da vina, vina pe comisie, îmi pare rău. Nu se poate spune că n-am fi avut suficiente regulamente. Și de asemenea, și organizațiile de protecție a consumatorilor trebuie organizate, încurajate la nivel național pentru a combate aceste standarde duble în ceea ce privește sănătatea plantelor. A, și tratamentul la rece, la importuri. Pe lângă o opțiunea țărilor non-UE care apelează la alte tratamente, să mai adăugat o condiție. Țările non-UE trebuie să comunice Comisiei tratamentul aplicat înainte de export. Comisia are astfel posibilitatea să transmită comentarii acestei țări non-UE în cazul în care există îndoieli. Și statele membre pot ținti atunci controlele de import. Acest tratament la rece nu se impune pentru toate produsele, pentru că anumite citrice pot fi sensibile. și evident că vom încerca să vedem cum putem veni cu regulamente mai stricte. Un, o chestiune de ordin tehnic la care s-a referit domnul Dantin, ceea ce privește regulamentul privire la zootehnie, acesta prevede ca rasele ecvine să fie înregistrate cu acel număr unic de identificare. Însă regulamentul privind sănătatea animalelor cere un cod unic pentru identificare pe lângă un document de identificare fizic și acel microchip. Dat fiind faptul că nu există un corespondent, formatul Uh, acestui cod unic se va determina prin act delegat. Acest lucru se va face ținând cont de nevoile acestui sector zootehnic. Uh, uh, uh poor breeding animals. Uh, of course, some mentioned issues related to low risk. Au fost menționate și pesticidele care au un risc mai scăzut organic. Comisia ă, susține eforturile ă, pentru ca aceste produse să fie accesibile și ă, în scurt timp vă vom informa în legătură cu modul în care putem acționa. După aceea, în ce privește boala porcină africană, aici Voi trece la uh, limba mea maternă. Ministrul Agriculturii uh, trebuie să aibă timpul necesar pentru a interveni, pentru a rezolva această situație dificilă. Este vorba despre pesta porcină africană și există o fermă de mari dimensiuni în care animalele nu sunt crescute pentru carne. Este vorba despre material reproductiv, material genetic. Deci păstrăm legătura și în clipa de față vom mobiliza mijloace suplimentare, dorim să aplicăm măsurile de flexibilitate necesară și am avem intenția să organizăm consultări la nivel ministerial în mai și iunie anul viitor. De asemenea, um, ați avut o întrebare legătură cu organismele modificate genetic. Păcat că um, Parlamentul European a respins inițiativa noastră privind furajele modificate genetic pentru că ele sunt utilizate de către operatorii din toate țările. Dispunem de date care dovedesc acest lucru. Deci, într-un fel, a fost un joc dublu pe care l-ați jucat. Uh, trebuie să vă abțineți de la uh, o decizie de acest tip, pentru că utilizarea uh, organismelor modificate genetic pentru uh, producția de furaje, până la urmă, este practicată de către statele membre și din acest punct de vedere ar trebui să fim consecvenți și să permitem cultivarea plantelor modificate genetic destinate producției de furaje în statele membre. Statele membre uh, însă nu s-au pronunțat, iar pentru Iată, am voi uh, răspunde la întrebarea dumneavoastră în uh, lituaniană. Președintele A fost o reuniune dificilă, um, au fost foarte multe întrebări, poate că uh, ar trebui să ne întâlnim mai frecvent. Acum uh, va trebui să încheiem uh, întâlnirea, dar uh, va trebui să continuăm dialogul. Deci vă rog să vă adresați din nou în scris cu întrebări. Dacă doriți să obțineți răspunsuri mai ample, sau direcție Vă rog să trimiteți întrebările dumneavoastră secretariatului nostru. Noi le vom înmănunchea și în felul acesta vom putea continua dialogul. Deci, am afectat aceste întâlniri mai mult timp decât era prevăzut inițial. Îmi pare rău că nu am putut să încheiem întâlnirea la ora 8 și jumătate, cum am prevăzut, dar iată că tot au rămas întrebări fără răspunsuri. A fost o întâlnire importantă. Ehm, ehm, trebuie să vorbim atât din perspectiva producătorilor, cât și din perspectiva consumatorilor. Vă mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc colaboratorilor dumneavoastră. Sperăm într-o bună colaborare și pe viitor. Mulțumim! Dziękuję Proszę się nie obrażać, jeśli chodzi o naszych gości. Vă rog să înțelegeți că va trebui să trecem la punctul următor de pe ordinea noastră de zi. Subiectul următor prevede votarea electronică. Întâi este vorba despre un aviz privind măsuri comerciale pentru Ucraina. Și știți că eu sunt autorul acestui raport, eu am înaintat trei amendamente și uh, am primit și 64 de propuneri de amendament din partea dumneavoastră. Noi vom putea în felul acesta să răspundem la propunerea comisiei și poate chiar să retragem uh, propunerea Comisiei în ce privește uh, reducerea cotelor. Este o chestiune dificilă. Acest aviz este dificil pentru că înțelegem că trebuie să ajutăm Ucraina, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim care sunt interesele producătorilor noștri și trebuie să ne amintim că trebuie să um, avem uh, o formulă de subvenții eficiente. Haideți să începem votul. Primul amendament este un vot important. În ce privește acest amendament, de aceea vă invit să votăm electronic. S-a deschis votul, amendamentul 1. Vă rog să votați acum. Este vorba de amendamentul 4. Amendamentul 4. Vă rog să votați. existat un vot în plus din partea grupului SID. Deci un deputat din partea grupului SID trebuie să-și retragă uh, cartera de vot. Dar, îmi pare rău, dar uh, constat că mi-am uitat cartela de vot în sala plenară. Îmi dați voie să votez indicând intenția de vot prin un semn cu mâna. Da. Vom ține seama de votul dumneavoastră dacă vom avea incertitudini. Dacă nu există alte solicitări, domnul Bove văd că ia loc acum. Deci s-a deschis votul. Pe marginea amendamentului 4 vă rog uh, să votați. Dacă a votat toată lumea, închid votul. Amendamentul a fost respins. Domnul Tacula a votat împotrivă. Amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Amendamentul 5. Votăm ridicând mâna. Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 7 nu, îmi cer scuze, spune președintele, am sărit peste amendamentul 6. Cine este pentru 6? Pentru amendamentul 6. Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 7. Voturi pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 8. Pentru? Împotrivă? A, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, se respinge. 13 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, verificăm electronic amendamentul 14. Vă rog să deschis votul. Să deschis votul pentru amendamentul 14. Iar acum, amendamentul 15 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, respins. 17 pentru, împotrivă, respins. 18 pentru, împotrivă, respins. 19 pentru, împotrivă, respins. 20 pentru, împotrivă, respins. 21 pentru, împotrivă, respins. 22 pentru, împotrivă, respins. 23 pentru, împotrivă, respins. 24 pentru, împotrivă, respins. 25 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 26 pentru, se adoptă. A, 28 pentru, împotrivă, a, se respinge. 27 pentru, împotrivă, se adoptă. Verificăm 20, mă scuzați, spune președintele, vorba de 29, s-a deschis votul. Vă rog. Pentru amendamentul 29 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, se respinge. 31 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, se respinge. 33 pentru, împotrivă, se respinge. 35 pentru, împotrivă, se respinge. 36 pentru, se adoptă. 39 pentru, se, nu, este retras. Bun. 39 pentru, împotrivă, se respinge. 41 pentru, se adoptă. 42. Doriți să verificăm 41, verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul pentru 41. S-a închis votul. Se adoptă 42 pentru se adoptă 44 pentru 44 pentru se adoptă. 45 se adoptă. 46 pentru se adoptă. 47 pentru împotrivă se respinge. 48 pentru 48 pentru 48. Verificăm electronic 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Două amendamente, 49 și 50 împreună pentru, împotrivă, se resping. 51, 5 pentru, împotrivă, să verificăm electronic. Mă scuzați, amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 52. 52. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 1, și 53 și 54 împreună pentru se adoptă. 55 cine este pentru? Cincizeci și șase și cincizeci și șapte împreună pentru, împotrivă, se resping. Amendamentul 2, 58, 59 împreună pentru pot, se adoptă. 60 Amendamentul 60 Mă scuzați, spune președintele. Amendamentele 3, 61, 62, dacă avem deputați din grupuri diferite, știm că va fi adoptat. Deci amendele 2, uh, 58 și 59. S-a deschis votul, vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 361, două amendamente identice, acum 62, 60, 62 și 63. 61-62 pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul 63 64 pentru 64 pentru împotrivă se respinge Doriți să verificăm? Șaizeci și cinci. 65 pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 66 pentru. Împotrivă. Se respinge. 67 pentru. Împotrivă. Se respinge. Și acum votul final pe marginea acestui aviz. Domnule Gu. domnule președinte, aș vrea să ne întoarcem înapoi la amendamentul 1 amendamentul 3 și amendamentul 61. Ele ar fi trebuit să fie votate împreună. Dumneavoastră ați votat la un loc 61 și 62. Nu știu, lista mea de vot nu este corectă. Noi nu am votat până la urmă pe marginea amendamentului 3, care este al dumneavoastră. colegii mei care au analizat spun că am suput la vot și amendamentul 3 am încredere în experții noștri. Deci a, ajungem din nou la votul final pe marginea vizului astfel amendat. Vot electronic s-a deschis votul. S-a deschis votul. Bun, s-a închis votul. Se adoptă. Ja wiem, że może mamy tu podzielone opinie. Domnilor și domnilor, acest aviz a fost unul dificil. Să vedem ce se va întâmpla cu cei care încă nu au felicitat raportorul. Vă mulțumesc. Vă propun să trecem la subiectul următor de pe ordinea de zi. Domnul De Castro a așteptat răbdător. Este raportorul pentru aviz vom vorbi despre uh, așa numita propunere omnibus și să oferim domnului De Castro posibilitatea să ne introducă în subiect. Aveți cuvântul. Grazie, Grazie președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, știu că e târziu, dar am nevoie de câteva minute. Deci, domnule președinte, propunerea de regulament omnibus reprezintă, în pofida complexității sale majore de gestiune și administrativă, o oportunitate pentru a îmbunătăți problemele majore cu care fermierii noștri s-au confruntat în primii trei ani de aplicare a noi PAC. De aceea salutăm inițiativa Comisiei Europene în acest sens, însă considerăm că Parlamentul are datoria să facă ca propunerile Comisiei să devină mai ambițioase îndeplinind în același timp principalele două obiective a textului în general, simplificarea procedurală și Uh, reducerea birocrației. De aceea, împreună cu coraportorul Albert Tess, am decis să definim orientări generale aprobate de coordonatorii tuturor grupurilor politice pentru intervențiile noastre, cât și în amendamente. Obiectivul este de a garanta o contribuție importantă a Comisiei Agri cu un cel precis. De aceea, aș dori să-l reasigur pe domnul comisar Hogan, care într-o scrisoare datată 23 februarie 2017 și-a exprimat preocuparea în ceea ce privește ajungerea la un acord între Parlament și Consiliu prin amendarea acestei propuneri, că nu am amânat nici de cum realizarea unei, unei astfel de înțelegeri și că nu venim să redeschidem în niciun fel acordul politic care, la care s-a ajuns în cursul reformei PAC, garantând astfel stabilitatea actelor de bază de care au nevoie fermierii noștri. Aș dori să mai precizez că din punct de vedere numeric, <clears throat> chiar dacă vorbim de 94 de amendamente pe care le-am elaborat împreună cu domnul Des, acestea se referă la aproape 30 de măsuri specifice în conformitate cu cele 31 de măsuri propuse de comisarul Hogan. Trecând acum la conținutul textului. Liniile orientative s-au uh, bazat pe simplificare, organizare și gestiunea riscului. Pentru că acesta este și propunerea Comisiei din regulamentul Omnibus. Am uh, lucrat în acest sens, încercând să ajungem la poziții împărtășite care să ne permită să facem un pas înainte real și care să fie și uh, perceptibil pentru fermieri <clears throat> pentru simplificare, organizare și gestiunea riscului, așa cum am spus la început. <clears throat> Propunerea comisiei, chiar dacă o putem împărtăși în multe aspecte, totuși ni s-a părut timidă și de aceea venim cu propuneri care vin să îmbunătățească această propunere, care merge în direcția cea bună, dar nu este suficient. Pentru că trebuie să tragem concluzie după primele doi ani de aplicare. Pentru că, iată, um, există multă birocrație, multe dubii în ceea ce privește și anumite acțiuni, precum ecologizarea, dar și gestionarea riscurilor și de aceea capacitatea de a face față anumitor crize ale pieții cu care ne-am confruntat în ultimii ani. De aici am plecat și am încercat să punem cap la cap două viziuni care uh, au nuanțe diverse, dar am uh, încercat astfel să venim cu un răspuns mai eficace și care să fie însă și coerent cu propunerea Comisiei. În mare parte, dar nu în toate aspectele, am uh, plecat cu discuția de la definirea agricultorului activ, pentru că aici trebuie să nu renunțăm la transparența și eficacitatea acțiunii publice, care reprezintă baza PAC. Credem că rezolvarea anumitor dificultăți în aplicare în statele membre trebuie <clears throat> corectate, dar aceste fonduri trebuie să meargă doar către cei care au dreptul. Până la urmă, aceasta a fost uh, o temă foarte largă dezbătută în uh, reforma uh, precedentă. De aceea, iată, propunerile noastre pe care le-am realizat împreună cu domnul Des sunt foarte țintite. De aceea, statele membre trebuie să-și îmbunătățească procedurile, să le simplifice în aplicarea uh, PAC. Nu doar eliminând birocrație, dar și pentru a oferi mai multă certitudine fermierilor în ceea ce privește calendarul investițiilor lor și uh, partea de uh, contribuție publică. În ceea ce privește uh, înverzirea. S-au, uh, s-a vorbit foarte mult despre acest lucru, dar s-au exprimat și îndoiel în ceea ce privește eficacitatea acestei măsuri. Aici am încercat să venim cu o simplificare, dar să și valorificăm rolul ambiental al agriculturii. De aceea am solicitat ca culturile erbacee, uh, acelea subacvatice și leguminoasele să fie uh, incluse în lista culturilor durabile. De, în plus, mai propunem și alte simplificări de ridicarea plafonului la 15 hectare pentru prevederile de diversificare și de asemenea eliminarea pragului de 30 de hectare împreună cu alte modificări minore pe care le propunem, acest lucru ar trebui să prezinte un pas important înainte pentru a facilita viața uh, fermierilor, în special a celor mici. Pentru cum să consider mare o gospodărie de 11 sau 12 hectare? Un amendament care dorește să valorifice funcțiunile de mediu ale agricultorilor uh, și care merge spre o extensie, extindere a serviciilor de, medie, de mediu, dar reducând în același timp și restricțiile administrative. <clears throat> Promovarea leguminoaselor este importantă nu doar din punct de vedere de mediu, dar face ca acest lucru să, de, să ducă și la o reducere a dependenței noastre de proteine din import. De aceea, în plus, mai punem accentul și pentru pe continuitatea programării în domeniul uh, PAC. De aceea, nu vrem să existe întreruperi în, în aplicare și de aceea propunem ca până la intrarea în vigoare, măsurile din vechile programe să poată fi în continuare puse în aplicare. În ceea ce privește tematica piețelor, și aici aș dori să-i mulțumesc colegului Michel Dante, care, vă aduceți aminte, a fost raportor pe regulamentul OMC în, ca, în cursul reformei din 2013 și mulțumim pentru disponibilitate. Ne-am bazat amendamentele pe concluziile așa numitei task force pe piețele agricole. În special ne-am concentrat asupra calității instrumentelor de organizare și încercăm să încurajăm modelul contractual. Avem nevoie de răspunsuri rapide, dar și aici ni s-a părut uh, prea puțin uh, propunerea Comisiei ca răspuns de aceea am propus posibilitatea creierii unor organizații de negociere colectivă. Astfel plecând de la recunoașterea organizațiilor producătorilor și asociațiilor lor. Iată că formulele organizative sunt consolidate astfel, așa cum s-a mai întâmplat și în cadrul pachetului pentru lapte. Astfel, au posibilitatea să-și concentreze oferte și să vină cu soluții de organizare comercială. Asta și pentru a favoriza modelele contractuale colective, care își propun stabilizarea relațiilor pe lanțul de uh, furnizare. Considerăm că este un pas important pentru a reechilibra în parte puterea de negociere în cadrul acestui lanț de furnizare, astfel încât și fermierii să fie mai bine reprezentați. În ceea ce privește prevenirea și gestiunea riscurilor, am plecat de la recenta experiență prin care a trecut sectorul laptelui din Europa caracterul excepțional uh, care a caracterizat anumite măsuri a făcut ca acestea să nu fie foarte eficace. Rezultatele nu au fost cele așteptate și nu au uh, apărut în uh, termenul prevăzut. De aceea este nevoie de acțiuni mai coordonate. Și am putea vorbi de o altă reechilibrare a piețelor și uh, venit cu susținere pentru reducerea producției. Așa cum uh, am avut ocazia să vedem un studiu pe riscul, uh, managementul riscului într-o altă reuniune din comisia noastră. Există instrumente, dar nu toate au fost activate de toate statele membre. O răs- un, un răspuns parțial vine din aceeași propunere a Comisiei care reduce cu 20% pragul pentru pierderea de venituri. Iată că astfel s-a ajuns la concluzia că procentajul era prea ridicat și Comisia dorea ca acest instrument să vină mai uh, atrăgător pentru agricultori. Noi vrem să se extindă această scădere a pragului și pentru polițele de asigurare împotriva catastrofelor naturale. În plus, credem că uh, încrederea dobândită de fermieri în cursul ultimelor ani în sistemul de asigurare poate veni Uh, poate da naștere și la alte formule de asigurare pentru pierderea de venituri. Aici propunem adăugarea așa numitei income insurance, asigurării veniturilor, pe lista instrumentelor de gestiune a riscului susținute. Însă, sigur, dat fiind faptul că nu uh, se știe care uh, este de fapt venitul realizat de o, o fermă, este greu și de conceput un uh, instrument de asigurare în acest sens. De aceea este nevoie să venim aici cu un fel de structurare pentru a putea calcula acest venit prevăzut pentru a putea calcula și pierderile de venit. Vă mulțumesc, dragi colegi, dar cred că a fost, au fost necesare aceste minute. Iar acum are cuvântul domnul Albertes pentru a face completările de rigoare. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să adaug că ați primit mm, cu siguranță și prezentarea domnului De Castro uh, în scris. Cei doi raportori și-au uh, împărțit munca. Prima parte domnul De Castro, a doua domnul Des. Va fi interesant să vedem cine influențează mai mult documentul, cine începe sau cine termină documentul. Îi dau cuvântul domnului Des acum. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Paolo de Castro a explicat foarte bine această propunere, având în vedere cât este de târziu, nu voi lua foarte mult timp. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Paolo de Castro uh, pentru mm, cooperarea cât se poate de bună. Am încercat împreună să găsim uh, teritoriu comun pe care să îl uh, prezentăm uh, Comisiei. Aș dori să mă refer la un punct, chestiunea cu termenul de 5 uh, ani pentru pentru pășuni, la ce s-a luat o decizie, sute de uh, mii de hectare au fost afectate ca să nu se piardă acești 5, ani multe pășuni ne-ar fi rămas pășuni dacă n-ar fi existat acest termen. Tocmai de aceea vrem să modificăm acest uh, termen. Altfel, uh, sunt cât se poate de dispus să mai primesc uh, propuneri. Sunt convins că vom putea face pași înspre simplificarea acestei reforme agrare și cred că dacă cooperăm, ajungem la un rezultat pozitiv. Doamnelor și domnilor, acest tip de cooperare um, este uh, foarte benefic. Vom continua să-l urmărim, chiar dacă poate astăzi nu putem să uh, ne exprimăm atât de bine. Coordonatori, un minut și jumătate. Începem cu domnul Doamta. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a le mulțumi coraportorilor Paolo de Castro și Albert Des în calitate de raportor pentru organizarea comună a pieței, aș dori să mă exprim pe câteva puncte. Propunerile uh, arată și dorința noa- comisiei noastre uh, prin rapoartele McGuinness de la E și prin avizul privind dreptul uh, concurenței. Um, deci toate acestea arată intențiile și obiectivele noastre. Toate acestea au fost preluate de plen. Uh, de asemenea, munca task force-ului um, um, aferent uh, care a fost preluat de uh, Consiliu și omnibusul este o bună oportunitate pentru a pune în aplicare toate acestea. Se clarifică derogările în dreptul concurenței, negocierile contractuale și se simplifică uh, formulele. se clarifică relațiile cu contractanții și distribuitorii, distribuitorii se partajează uh, valoarea de-a lungul întregului uh, lanț uh, în, în funcție de prețul pe piață și pe piața materiilor prime, așa cum există acest lucru în domeniul zahărului. Se consolidează securitatea juridică, există derogări uh, care permit uh, derogarea de la uh, concurență, 109 articolul și 122 în timpuri de criză și în timpuri obișnuite. Se, cal- se asigură modul de a gestiona crizele prin gestionarea uh, um, ofertei, articolul 120, și se gestionează crizele prin sistemul de uh, scădere a producției, mm, care s-a dovedit um, viabil în ceea ce privește criza laptelui. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor și sper că vom putea aprofunda această lucrare. Oui. Merci, monsieur le, le président. Domnule Andrieu, mulțumesc. Avem de-a face cu un raport cât se poate de important și aș dori să mulțumesc uh, coraportorilor pentru uh, munca depusă și uh, lui Michel Dantin pentru sprijinul în ceea ce privește OCM. În ceea ce privește Omnibus, trebuie să fim vigilenți și să nu uh, susținem foarte... Trebuie să fim atenți la calendar. Avem uh, 94 de amendamente, pe cadrul comisiei și încă o serie întreagă în afară. Trebuie să fim vigilenți și să mergem, să punem punctul pe I, să punem accentul unde trebuie. Și trebuie să nu uităm care este contextul economic în Uniunea Europeană. Trebuie să vedem care sunt rapoartele de forță um, uh, cu, care ne confruntăm, mai ales pe partea uh, OCM. Deci cred că trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a um, avea o, o abordare țintită, pentru a nu uh, fragmenta, nu avea o abordare fragmentată și pentru a um, putea respecta calendarul. Dacă vom avea prea multe amendamente, nu vom putea uh, demara trialogurile uh, înainte de toamnă astfel încât să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018. Asta mi se pare important. Și asta înseamnă că elementele esențiale și secundare trebuie să fie prevăzute în raportul prezentat. Am mai spus-o, multe lucruri sunt importante, dar cel mai important mi se pare o ce uh, organizarea comună a pieței. Domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i felicit uh, pe Paolo și pe Albert. Propunerea originală a Comisiei dorea să schimbe definiția fermierului activ și uh, să, practic, permițând statelor membre să um, elimine obligativitatea um, fermierului activ. Vă amintiți însă uh, că am lucrat din greu la această definiție, la reforma în 2000, din 2013 și mă bucur că raportorul a revenit la această formulare. Poate că toate aceste lucruri nu sunt relevante pentru Regatul Unit pe termen lung, dar salut prelungirea programelor până în 2024, până la um, implementarea noii reforme. Paula a spus foarte bine că Uh, trebuie să eliminăm câtă birocrație putem. Toată lumea vorbește despre asta, dar foarte puțin oameni pot să-și dea seama cum pot să și face asta, uh, asigurând un echilibru între control și implementare. Am văzut că există amendamente privind noile instrumente de gestiune a riscului, uh, asigurarea de venit și aș vrea să mă gândesc mai mult la aceste lucruri aceste elemente care asigură 20% din pierderi, spre osebire de 30% în legislația actuală. Trebuie să, ne, trebuie să ne mai gândim la asta. Proiectul de aviz uh, propune să se dea mai multă putere uh, grupurilor de producători pentru a uh, controla produsele de pe piață fără a um, uh, încălca regulile concurenței salut aceste elemente și pachetul privind lactatele. Paula are dreptate. Trebuie să îi încurajăm pe fermieri și trebuie să încurajăm guvernele să încurajeze pe fermieri să beneficieze de opțiunile disponibile. Doamna Müller, așteptările uh, fermierilor uh, activi uh, de la această propunere uh, sunt foarte mari. Le mulțumesc coraportorilor pentru aceste 94 de amendamente. Chiar dacă propunerea comisiei nu este perfectă, uh, Mie, pentru mine este important ca simplificările să ajungă la agricultori în 2018. Mi se pare pozitivă această flexibilitate crescută pentru statele membre, conform principiului proporționalității, că se folosește abordarea single out. Pentru, pentru noi este importantă această definiție uh, între uh, pășuni și teren agricol și începând cu și uh, cal, baza de calcul începând cu al 16-lea hectar. Am unele întrebări um, față de aceste organizări de, organizații de negociere, ce înseamnă asta um, și ceva ce nu cred că poate sprijini grupul nostru este uh, acordarea de ajutoare și controlarea, controlul cantităților în sectorul uh, lactatelor Uh, și propunerea privind uh, dis distorsiunile comerciale. Nu știu dacă aici trebuie menționate. Mă întreb de ce la amendamentul 79 se uh, face excepție de la anumite domenii din zahăr și lapte. Nu este clar pentru mine oficiul pentru carteluri din Germania astăzi a publicat oficial că acest tip de uh, contractare uh, nu poate fi uh, acceptat. Mulțumesc, domnul Flanagan. Mulțumesc. Nu vom depune prea multe amendamente. Vom lăsa asta la latitudinea Bruselului democratic. Mm, trebuie... Dacă Uh, ei consideră că trebuie făcută o îmbunătățire foarte bine, dacă trebuie făcute 100 de îmbunătățiri, de 100 de ori mai bine. Să luăm amendamentele și să ne uităm la ce sunt ele, nu din perspectivă politică, ci să vedem ce este pozitiv pentru fermier. Cred că asta trebuie făcut. Eu încerc să îi reprezint pe fermieri care, cei care primesc plăți mici din pilonul 1 și depind de plăți din pilonul 2 și din programul de dezvoltare rurală. Și dintr-un motiv sau altul, acestea par să fie întotdeauna cele mai complicate. Și din puținii bani pe care îi primește un fermier, o bună parte se duc la organizații guvernamentale și către exporturi, deci practic nu le rămâne mare lucru în buzunar. Mă întreb, Paolo, ce vrei să spui când vorbeai despre evitarea interopțiunilor în pilonul 2. Știu că există fermieri care ar prefera asta. De ce întotdeauna plățile simple sunt și mai simplificate? Avem o cale foarte simplă să face uh, înverzire în, uh, um, în Irlanda. Dacă primești 1000 de euro pe hectar, îți dăm 350 pe înverzire. S-a uh, simplificat. S-a, și s-a simplificat bine de tot. Domnul Heusling, acest raport uh, confirmă temerile noastre că nu facem o revizuire la mijlocul perioadei, ci că prin uh, procedura omnibus schimbăm ceea ce n-au reușit unii să obțină la ultima reformă. Mă uimește, nu mă uimește foarte mult asta din partea lui Paulo de Castro și a lui Albert Des. Practic, um, se face o nouă um, limitare a înverzirii. Nu mă surprinde. Până la urmă, nu vom mai putea nici să știm ce e aia înverzire. Dar nu mă, nu mă minunez pentru că asta se încearcă prin această reformă, să se Uh, facă să nu mai conteze deloc înverzirea. Asigurarea riscurilor este încă un subiect pe care l-am discutat îndelung la ultima reformă. O majoritate majoritatea nu a sprijinit asta pentru că am considerat că se merge în direcția americană. Facem totul prin asigurări. Trebuie să mai analizăm lucrurile, dar asta nu are ce căuta în procedura omnibus. Este o, uh, un regres față de ceea ce am decis până acum și nu putem printr-un uh, amendament la procedura omnibus să schimbăm baza reformei uh, precedente. Uh, mi-ar plăcea însă dacă s-ar obține ce dorea domnul Dantin în ceea ce privește organizarea pieței. N-am reușit să ne impunem ca Parlament uh, când a fost reforma. Dacă reușim acum, m-aș bucura. În orice caz, însă, mi se pare că amendamentele merg foarte departe și urmăresc uh, și stabilesc agenda în domeniul agricol. Deci am o problemă la, cu foarte multe puncte. Salut unele dintre elemente, înțeleg, dar uh, de ce toate aceste lucruri intră la uh, procedura omnibus? Multe lucruri care intră la simplificare nu sunt simplificare, ci sunt dereglementare ale unor lucruri care nu le conveneau unora de la prima reformă. Mulțumesc. Państwo wybaczą, ale już nie przerywałem. Pan poseł Agniu. Domnul Agniu, sunt interesat de ultimul aliniat este vorba despre uh, asigurarea venitului. Uh, concept foarte frumos, dar să ne gândim ce se întâmplă. Uh, fermierul nu știe exact care va fi venitul lui. Și mă gândesc la un termen de 5 luni până când cunoaște acest rezultat. După aceea mă întreb uh, cât mai durează uh, până când formularul să fie uh, prelucrat la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să ține seama și de um, aceste posibile întârzieri și dacă se ajunge la indexări Trebuie să ne gândim ce folosim ca bază de calcul. Cred că mai degrabă trebuie să considerăm de venit pe hectar Ehm, pentru că ehm, conceptul introdus acum mi se pare mai complicat decât cel care a figurat anterior în acest regulament, iar noi avem datoria unei simplificări, nu a unei complicări. Aș vrea să vă ascult explicațiile. Doamna Aguilera, un minut vă rog. Mulțumesc, domnule președinte raportul uh, colegului uh, de Castro și al domnului Des uh, mi-au plăcut. Cred că și domnul Dantan s-a implicat. Oricum a fost o activitate de echipă și cu rezultate bune. Dar ce se întâmplă în clipa de față în agricultură? Articolul 162b Uh, îmi place. Ce se întâmplă cu acest articol? Creează el vreo problemă sau nu? Dacă da, trebuie să tratăm aceste lucruri. Mie nu îmi convin uh, prea mult subvențiile pe plan național uh, pentru că aici se, mm, sunt menționate 14 țări. Eu cred că baza regională ar trebui să fie decisivă, nu altceva. Deci eh, lucrurile trebuie să pornească de la regiune. În țara mea există eh, multe eh, regiuni în care se acționează și altele în care nu există nicio ofertă, iar acum Comisia ar trebui să decidă și asupra modalității de conlucrare. Eu cred că trebuie să avem o formulare clară. Iar în ce privește fermierii tineri, în legătură cu ei. Voi înainta o propunere de amendament pentru că în clipa de față fermierii tineri um, sunt împiedicați să participe la o organizație corporatistă. Deci, cu alte cuvinte, ei nu sunt sprijiniți din diferite motive. Cred că vom ajunge la o soluție bună pentru comisie, dar eu cred că în primul rând ar trebui să ne gândim la fermierii tineri. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegului nostru Paolo de Castro și tuturor colegilor care au conlucrat. Aș fi preferat să vorbim în seara aceasta despre o reformă uh, veritabilă dar sigur că în clipa de față ne aflăm într-o situație de criză în sectorul agricol și cred că nu putem să rămânem cu brațele încrucișate față de acest fenomen. Deci, eu cred că va trebui să ne gândim și la viitorul politicii agricole comune. Trebuie să ne referim la scăderea subvențiilor de la 30 la 20% și trebuie să existe niște fonduri mutuale sectorizate. Cred că ar fi esențial, pentru că nu putem să tratăm întregul sector agricol uh, după uh, aceleași criterii, pentru că există specificități. În ce privește uh, demersurile de reformare a regulamentului? Cred că uh, trebuie să respectăm ceea ce am votat în sesiunea uh, plenară în ce privește volatilitatea. Deci uh, trebuie să existe coerență, continuare în activitatea noastră. Trebuie să ne gândim și la structurarea filierelor și la poziția agricultorilor în ce privește lanțul uh, de aprovizionare alimentară. Trebuie să existe o transparență a piețelor la care noi nu ne referim în acest raport. Și s-a mai spus, dar repet și eu, trebuie să acordăm o atenție deosebită pentru ca obiectivele PAC să primeze în raport cu regulile concurenței. Mulțumesc, doamna Căstine. Mulțumesc, domnule președinte aș dori să mă refer la câteva modificări esențiale ale regulamentului, dar uh, să uh, nu ne pripim, pentru că uh, definițiile privind fermier activ și limita superioară la fermierii tineri în ce privește plățile directe susțin aceste demersuri. Dar în ce privește aceste uh, organizații de negociere, nu înțeleg care ar fi avantajul față de organizațiile producătorilor care au fost până acum consacrate. În Europa există diferențe foarte mari în această structură și cred că este important să întreprindem ceva. Dar uh, trebuie să ne gândim la dreptul concurenței, iar uh, din acest punct de vedere uh, trebuie să operăm modificări. La modul general, în legătură cu dezvoltarea rurală, cred că regulamentul Omnibus nu ar trebui să submineze strategiile noastre. Amendamentul 26 mi se pare a fi esențial Trebuie să extindem uh, valabilitatea până în anul 2024 problemele cele mai mari în ce privește transpunerea în practică a obiectivelor dezvoltării rurale le avem în procedurile de selecție de criterii și de stimulare a proiectelor. Este vorba despre un monstru birocratic uh, care statele membre nu reușesc să se mai lupte și care creează incertitudine. Aș dori să mai refer la două aspecte care sunt importante din punctul meu de vedere. Eu cred că stimularea investițiilor nu ar trebui să fie extinsă și la produse neagricole, iar uh, dezvoltarea rurală nu trebuie să piardă legătura cu agricultura. Iar uh, în ce privește extinderea măsurilor de urgență legate de catastrofele naturale, trebuie să ne gândim inclusiv la modificările demografice în ce privește producția agricolă sau la aspecte cum ar fi integrarea migranților pentru că există multe provocări eh, din acest punct de vedere și pentru dezvoltarea rurală. Domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorilor. Trebuie să ne gândim că acest regulament omnibus nu trebuie să producă o nouă reformă agrară. Pe de altă parte, sigur că avem multe dorințe de modificare Cred că uh, raportorul a ținut seama de aceste doleanțe uh, și au uh, fost canalizate corespunzător. Sigur, trebuie să existe o debirocratizare și trebuie să existe certitudini, dar pentru că va trebui să pregătim și următoarea reformă agrară și avem nevoie de timp pentru discuțiile noastre, uh, Uh, și de extindere uh, a perioadei de aplicare până în anul 2024. Da, și eu sunt uh, de acord cu această propunere de extindere a valabilității. După aceea, sigur, în ce privește convergența plăților directe, trebuie să ne gândim, vrem să mai întreprindem ceva aici sau nu. Dar dacă am reușit până la urmă să debirocratizăm uh, toate demersurile noastre. Asta cred că ar fi esențial pentru politica agrară din uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Harenț. Mulțumesc tuturor celor care au participat uh, la această dezbatere și mulțumesc și raportorului. Nu vreau să fiu cea care aduce vești proaste dar trebuie să ne gândim uh, dacă operăm modificări uh, ca agricultura trebuie să profite de asta, pentru că uh, de multe ori prin demersurile noastre agricultura devine perdantă. Cred că trebuie să nu ne gândim că agricultura uh, este doar cea specifică dintr-o singură regiune europeană, să ne gândim că uh, există o agricultură și în zona mediteraneană uh, și de multe ori nu ne gândim la ea ca și când nu ar exista, să ne gândim la pășunile din regiunea iberică, să nu greșim când uh, tratăm uh, totul uh, pe același calapot, pentru că de aici până la urmă decurge frustrarea cetățeanului. Dar există și pășuni în zona mediteraneană. Iar în ce privește asociațiile producătorilor, Doamna Aguilera are dreptate. Regiunile au uh, fiecare specificul său și sunt foarte diferite uh, una față de cealaltă. Deci agro, politica agrară comună să nu se direcționeze pe o singură țară, 40% pentru agricultorii din anumite regiuni, da, dar în alte regiuni este vorba de 15%. Eu cred că trebuie să avem o abordare mai uh, specific uh, regională. Iar în ce privește agricultorii activi, până la urmă trebuie să ajutăm pe toată lumea. Am pierdut deja uh, atâția ani prin uh, inacțiune. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Paulo a prezentat un raport interesant pe care îl împărtășesc în multe puncte. Aș vorbi succint puțin despre sistemul de asigurări. E bine că uh, s-a redus pragul al 30 la 20%, nu doar pentru fondurile mutuale, dar și pentru alte intervenții. Cred că este nevoie de o simplificare a întregului sistem și vă dau un exemplu din Italia, uh, unde multe lucruri sunt bine uh, gândite și se vrea să se facă ceva, dar în această perioadă de programare, până în 2020, din fondurile destinate fondurilor de asigurare în Italia, s-au plătit 0 uh, euro până acum, 0%, datorită unei probleme birocratice uh, importante, care evident reprezintă o problemă și pentru fermieri. Nevoie așadar de simplificare și să facem tot posibilul astfel încât statele membre să facă ceea ce trebuie. Mă uh, surprinde puțin uh, deschiderea capitolului vinuri din organizarea pieței. Nu cred că se impune această etichetare. Eu cred că atunci când s-a găsit un acord în ceea ce privește organizarea pieții, uh, a făcut o înțelegere și aici. Nu cred că se impune ca noi să venim cu intervenții care să nu susțină viticultura. Aici cred că merită să ne gândim. Doamna Ribeiro. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și salut activitatea celor doi raportori, dar aș sublinia un lucru coloana vertebrală a întregului demers este simplificarea. Din acest punct de vedere, trebuie să ajungem la soluții de compromis și trebuie să ajungem și la angajamente financiare care să creeze garanții pentru fermieri. Aș dori să mă refer la patru aspecte. Armonizarea fermierilor activi, da. În al doilea rând, consolidarea uh, activității uh, asociațiilor uh, producătorilor, astfel încât să-i capacităm să încheie acorduri, după aceea controlarea uh, veniturilor ținând seama și de mecanismele reglementării ofertei în situații de criză. Și Sigur că nu trebuie să existe practici neloiale. S-a spus acest lucru și în Consiliu. Un uh, al treilea element. Dacă dorim să-i sprijinim pe fermierii tineri, atunci să nu uităm că există și fermieri uh, care uh, abia încep activitatea în agricultură și care nu sunt foarte tineri deci care vin dinspre alte profesii. În al patrulea rând, eficientizarea programelor pentru dezvoltare regională. Este vorba despre uh, susținerea agriculturii locale. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. M-au mirat câteva din afirmațiile domnului De Castro să vorbim despre orez, cât de mari sunt plantațiile de orez din Europa. Nu cred că este una din problemele noastre. După aceea, este vorba despre eh, plante energetice Oare um, plantele care sunt cultivate uh, ca sursă de energie nu uh, înlocuiesc la un moment dat uh, plante care sunt destinate lanțului alimentar pentru că ar putea să apară din acest punct de vedere probleme. Deci, eu nu cred că în felul acesta susținem rolul ecologic al agriculturii. Astea au fost lucruri care m-au mirat, dar când vorbim despre instrumentele financiare, chiar am îngrijorări. Dacă noi vedem managementul riscului astfel încât după aceea echilibrăm lucrurile prin asigurare, va fi eh, clar că eh, o să apară probleme. Eu aș prefera să ne concentrăm pe problematica eh, fermierilor. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc. Foarte pe scurt, uh, cred că este foarte important pentru noi toți să încercăm să identificăm uh, cum putem să ajutăm pe fermierii noștri și chiar dacă nu le gândim, evident, politica agricolă comună, uh, însă acolo unde am identificat probleme în teren, ele trebuie să fie corectate. Și aș vrea să vin în fața dumneavoastră cu următoarea problemă pe care am identificat-o în România, de care s-au plâns producătorii sau asociațiile de producători din România, vis-a-vis de finanțarea la care aceste asociații au acces. Astăzi, dacă, cine, dacă un grup de producători, o asociație, dorește să acceseze fonduri europene pentru a-și face, de exemplu, pentru a-și construi un abator, nu poate beneficia de fonduri europene decât în limita sumei de 40, valorii de 40%, pe când un um, particular, o persoană fizică sau juridică, are această posibilitate de a accesa până la 80% din um, finanțarea sau din valoarea acelui uh, proiect noi aici am discutat de foarte multe ori de întărirea rolului asociațiilor de producători a, sau a diverselor structuri asociative. Atunci, stimați colegi, nu putem să discutăm că, da, întărim aceste asociații de producători în uh, lanțul de negociere cu retailerii și așa mai departe, dar în același timp noi nu le dăm la îndemână mecanisme și instrumente ca aceștia, într-adevăr, să devină puternici. Pentru că nu este normal ca un fermier care are 10.000 de uh, capete de porci, de exemplu, da, să aibă posibilitatea să acceseze 80% din uh, uh, valoarea proiectului dacă își face un abator, pe când o asociație cu 2 milioane de uh, porci poate să acceseze doar 42%. Cred că este uh, absurd acest lucru. De aceea eu cred că trebuie să modificăm această chestiune astfel încât, într-adevăr, să venim în sprijinul real a fermierilor dacă, într-adevăr, vrem să facem acest lucru. Mulțumesc. rzeczywiście te informacje 40%, a w innych... Da, într-adevăr, 40% pentru cooperative sau aceste asociații și 80% pentru alte finanțări. E surprinzător faptul că nu există șanse egale pentru toată lumea. Doamna McGuinness, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și domnului raportor. Este foarte târziu și este un raport foarte complicat pe care l-ai prezentat foarte bine, Paulo. În ciuda ori avansate, aș reveni la fermierul activ. În cursul reformei PAC uh, am dezbătut foarte mult această definiție. Iar dacă mă uit la propunerea comisiei, ideea de fermier activ ajunge redundantă și este foarte ciudat. Nu înțeleg de ce vrea Comisia să facă acest lucru sau de ce statele membre vor să nu există o definiție a fermierului activ. Multe dintre plângerile care ne vin din partea fermierilor este că alții beneficiază de bani, cei care nu sunt activi în agricultură. Și apoi un alt comentariu în ceea ce privește uh, noile măsuri pentru stabilizarea veniturilor. Cred că trebuie să le spunem clar fermierilor că nu este vorba de bani suplimentari, pentru că uneori când sunt anunțate aceste lucruri, uh, se creează senzația că dacă e un nou mecanism, sunt și bani noi. Dar uh, nu e vorba de așa ceva. Este vorba de un mecanism susținut de finanțările actuale. În ceea ce privește această regulă de 50-50, Comisia ar fi vrut 100% și noi nu am fi vrut acest lucru. M-ar interesa să știu cum anume a reacționat Comisia uh, cu includerea unui capitol suplimentar uh, în acest raport cu privire la lanțul de furnizare. Iar în ceea ce privește controlul furnizării, și aceste idei sunt binevenite. Mulțumesc pentru raport, va trebui să-l studiez mai cu atenție, dar există cu siguranță idei bune, dar și anumite domenii în care trebuie să manifest preocupări. Reprezentantul Comisiei Europene, dacă dorește să intervină, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia ca la această oră târzie să fac și câteva comentarii vis-a-vis -vis de propunerile și amendamentele prezentate de raportori. Cred că există elemente pozitive, cel puțin din perspectiva Comisiei. Însă, Raportorul propune să rămână intacte o serie întreagă de propuneri de ale Comisiei, asta în speranța simplificării PAC. Acum, anumite dintre acestea ar dispărea, cum ar fi și clauza fermierului activ. Această prevedere, într-adevăr, a fost uh, larg dezbătută în reforma PAC, însă feedback-ul pe care l-am primit după primul an de aplicare din partea unor state membre ne-a arătat că este vorba de un instrument uh, care presupune o mare povară uh, administrativă, iar într-o anumită măsură numărul fermierilor excluși este disproporționat de față de numărul de controle care au trebuit efectuate de către administrație. Acum, sigur, situația pare să fie diferită de la stat membru la stat membru și de aceea credem că poate ar fi o mișcare bună să uh, ne bazăm pe subsidiaritate și să lăsăm la, la îndemâna statelor membre să decidă în funcție de situația din teren dacă este nevoie de aplicarea acestei clauze sau nu. Acum văd că unul dintre amendamente se referă la un registru care ar însemna că fermierul înregistrat într-un registru național ar fi considerat uh, fermier activ uh, din capul locului. Nu uh, este neapărat ce propune și Comisia, pentru că simpla prezență într-un registru, până la urmă ar lăsa decizia tot la, cu privire la statutul de fermier activ, tot la latitudinea statului membru de aceea mi se pare oarecum contradictoriu din partea dumneavoastră să contracarați propunerea comisiei, dar să veniți cu o clauză care ar ajunge până la urmă la aceleași rezultate. Domnul De Castro s-a referit la o scrisoare pe care domnul Hogan v-a adresat-o dumneavoastră, domnule Sierski, dar și președintelui Consiliului, pentru că a fost preocupat când a văzut cum anume se procedează pe această propunere legislativă pentru această propunere de simplificare um, părea să devină un fel de pachet care să ducă la modificări destul de ample în PAC și preocupările sunt uh, din două motive. În primul rând, uh, termenele cu cât sunt mai complexe chestiunile de discutat, cu atât uh, există uh, șanse să nu putem încheia discuțiile în timp în 2017, astfel încât fermierii să poată chiar beneficia deja din 2018 de propunerile de simplificare. Următorul an <clears throat> ar fi 2019, ce ar însemna că modificările ar, s-ar mai aplica doar în ultimii doi ani ai perioadei de finanțare. Cel de-al doilea motiv este că o serie de amendamente din acest raport sunt uh, destul de ample din punct de vedere politic și Comisia consideră că acestea ar trebui să facă obiectul unei analize și unei evaluări foarte detaliate care ar fi dificil de realizat într-un proces precum acesta de omnibus, care se fac un proces de simplificare prin care se dorește să facem progrese cât mai rapid. Aș dori să mă refer la câteva din chestiunile menționate de unii dintre vorbitori. Reducerea pragului de venit în cadrul instrumentelor de gestiune a crizelor de la 30 la 20%. Acest lucru însă iar scoate din criteriile uh, green box de ecologizare, unde se prevede 30%. Apoi se mai prevede ca anumite autorități de management să devină beneficiare a anumitor măsuri. În opinia noastră este vorba de un posibil conflict de interese, pentru că autoritățile de management trebuie să gestioneze procesul, nu să beneficieze de pe urma lor. Amânarea aplicării până în 2024 mi se pare prematur. Cu, va exista un nou uh, CFM la un moment dat și s-ar putea să ne trezim că am creat o situație, creând drepturi care derivă din această extindere, care să nu mai corespundă viitoarelor aranjamente financiare. În ceea ce privește plățile directe, s-au propus o serie întreagă de elemente care țin de greening, de înversire, cu potențialul de a dilua această măsură. În momentul de față există multe critici la adresa acestui greening, dar și la adresa PAC în ansamblu. Și mă întreb dacă aceste lucruri ar trebui să se discute în cadrul unei astfel de propuneri de tip omnibus. M-aș mai referi și la modificările propuse pentru organizarea comună a piețelor, în special în ceea ce privește aplicarea legii concurenței, un amendament menționează creșterea gradului procentului de alcool în vinuri. Nu s-a analizat dacă acest lucru este util sau nu în cadrul politicii uh, pentru calitatea vinurilor. În regulamentul orizontal se propune să nu se recupereze plățile făcute pe nedrept până la 250 de euro. În opi, din câte știu eu, o astfel de clauză nu există nicăieri în statele membre. Statele naționale își protejează bugetele. Am făcut un calcul sumar și am ajuns la cifra de 40-50 de milioane. Uh, pe an. Există în momentul de față o clauză care specifică sub 150 de euro, dar în condițiile în care și statele membre au astfel de clauză în legislația lor națională. Nu pot să intru în multe detalii, oricum e târziu, dar acestea sunt cele două chestiuni mm, care preocupă Comisia. Și de aceea v-aș invita ca în cadrul deliberărilor dumneavoastră, care încep acum și prin procesul de depunere a amendamentelor, să vă gândiți uh, și la aceste puncte. Și mai că este un regulament omnibus care își propunea să înainteze cât mai repede și cu cât venim cu adăugarea unor chestiuni uh, politice, cu atât uh, va dura mai mult până la negocierea unui rezultat. Vă mulțumesc. Eh, Ei bine, doamnelor și domnilor, m-am gândit uh, la ceea ce ați spus, domnule director. Acum, iată și um, raportorii noștri mai au posibilitatea să intervină. Domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând tuturor colegilor care au intervenit. Au fost multe sugestii și cred că împreună cu domnul Des vom uh, ține cont de toate aceste observații. Vreau să precizez rapid câteva lucruri pentru ca să nu fim uh, greșit înțeleși. Îmi dau seama că este târziu și munca noastră a fost destul de dificilă. Așa cum a spus și doamna McGuinness, nu există nicio modificare a fișei financiare pentru că noi evident o putem face. Vreau uh, să mm, spunem acest lucru ca să nu se creeze neînțelegeri. Întrebarea domnului Flanagan, motivarea prelungirii dezvoltării rurale, în parte a răspuns doamna Köstinger. Ideea era să permitem statelor membre să nu rămână în așteptare un an, doi, așa cum s-a intrat, uh, cum s-a întâmplat în vechea perioadă de programare, pe datorită faptului că nu intrase în vigoare nouă. Acest lucru ar permite o anumită continuitate pentru agricultori fermieri și în procedurile de licitație pentru dezvoltarea rurală. Asta am vrut să evităm o întrerupere. În ceea ce privește tema mai generală a instrumentelor OCM, nu știu dacă Michel vrea să intervine. noi am încercat doar să um, dăm curs uh, anumitor sugestii care veneau din partea comisiei uh, și mă miră de aceea reacția domnului director, pentru că, eh, bine, noi am vrut să anticipăm uh, în cadrul uh, acestui omnibus aceste aspecte, dar mm, altă, pe de altă parte comisia n-a prea venit cu alte propuneri legislative. Aici, pe lângă eliminarea birocrației și simplificare, există totuși această posibilitate uh, de a veni cu alte îmbunătățiri. Să profităm de ocazie să facem pași înainte, pentru că dacă nu, această comisie va deveni doar un loc în care ne plângem, iar atunci când avem uh, ocazia să facem propuneri legislative concrete, uh, nu o facem pentru îmbunătățirea vieții agricultorilor. N-am înțeles uh, trimiterea pe care a făcut-o domnul director Böge atunci când vorbește de instrumentele de gestionare a riscului. Noi am plecat de la ceea ce propune Comisia, dar și am venit doar cu o reducere de la 30 la 20%. Este exact propunerea Comisiei care mm, nouă ni s-a părut uh, interesantă. Apoi, pentru că nu ne-am propus acum să venim cu o dezbatere amplă pe instrumentele de gestionare a riscului, care va avea cu siguranță loc o nouă reformă. Noi am venit aici cu mici sugestii. Am plecat de la propunerea comisiei și ne-am uh, spus de ce să nu extindem și la uh, situații de calamități naturale. În cazul fondurilor uh, mutuale se poate uh, lua în considerare procentul de 20%, atunci de ce nu și în cazul catastrofelor naturale? În ceea ce privește termenele, noi ne-am propus un uh, term, un termen foarte ambițios. Până la 1 mai uh, vom avea votul în comisia noastră și așteptăm până atunci votul Comisiei pentru Buget. propunerile care vin din comisia noastră sunt un număr mai mic decât uh, cele făcute de Comisia Europeană. Deci noi uh, suntem în acest număr de 32 de amendamente. Eu cred că în baza codeciziei avem dreptul să facem și câteva propuneri care să uh, depășească strict ceea ce propune Comisia. Mulțumesc, dragi colegi, pentru această dezbatere și bineînțeles că și în continuare vă stăm la dispoziție pentru a discuta aceste lucruri cu toți cei care sunt interesați. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi nu intervin foarte mult. Am luat notițe Uh, din ce au spus colegii. Îl dori să-l contrazic pe uh, Martin Heusling. Eu nu cred că vrem să eliminăm înverzirea, ci uh, vrem să, ca doar ea să fie mai eficientă. Este și în interesul mediului. Resping acest argument că vrem să subminăm înverzirea. Cred că mm, nu mai este aici colega Hoibuș. În uh, Italia, orezul este a doua uh, cea mai mare recoltă, deci uh, um, și până la urmă tot ce este importat, tot ce nu e importat și creștem în Europa e un avantaj. Elizabeth Köstinger s-a referit la câteva puncte despre care vom mai vorbi, câteva, câteva observații către comisie în ceea ce privește prelungirea dincolo de 2020. Dacă citiți acest aliniat, scrie până când noul Parlament va lua o altă decizie. Vrem să evităm să, se, să trebuiască să se lucreze cu prevederi tranzitorii. Știm că depinde de buget, nu este o prevedere, o previziune a noului, a noi legislaturi, ci încercăm să creăm um, um, o previzibilitate și o, în așa fel încât să nu existe mari întreruperi. Bineînțeles, putem să discutăm uh, Niciun raport uh, nu iese din comisie așa cum a fost el inițial redactat. Sunt convins că până la final vom avea ceva rezonabil. Euh, Domnul Dantan, trei lucruri despre OCM. Doamna Aguilera, în ceea ce privește practicile comerciale neloiale, sincer, este un subiect care, pe plan juridic, ar avea nevoie de un an de muncă. Și nu putem noi asigura asta în comisia noastră. De aceea, cu raportorii am discutat și am solicitat comisiei să vină cu un raport, o propunere legislativă înainte de iunie 2018, în ceea ce privește organizațiile de producători și de negociere din Comisia Verman, ce reieșa. Ideea era că în momentul în care agricultorii mer- pun la oaltă sau au o activitate comună, um, ambalaj sau altceva, trebuie să li se pună la dispoziție uh, o protecție cu care să aibă acces pe piață. Însă, dacă vrem să extindem pachetul pentru lapte, posibilitatea de a se reuni pentru a negocia trebuie uh, deci dacă vrem să prevedem asta, trebuie să ne asigurăm că nu se reunește oricine oricum și negociază orice. Deci trebuie să facem o distincție și tocmai de aceea am um, spus că ar trebui să existe o diferențiere la, nivel de, la nivelul denumirii, dar putem discuta despre asta. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Două comentarii pe scurt din partea mea. Pierwsze, no jest duży dorobek państwa În primul rând, iată, în această seară am obținut destul de multe lucruri, iar în comisia noastră, în general, avem o serie întreagă de rapoarte pe rol. inclusiv în domeniul concurenței. Există disponibilitatea și de a folosi rapoartele pe care le-am redactat deja. Însă, am mers uh, și mai departe decât atât. Am analizat întregul lanț de aprovizionare. Am căutat soluții. Și am vrea să avem și o față umană a înverzirii. Vrem să excludem acest element artificial. Am vorbit foarte mult de instrumente financiare. Nu neapărat la acest raport, dar la diferite reuniuni cu miniștrii, îi invit să discutăm despre instrumente financiare pentru a pregăti uh, terenul înainte de următoarea legislatură. Iată de ce mi se pare că aceste intenții sunt cât se poate de rezonabile. Chiar dacă poate pare se pare că, vi se pare că unele lucruri merg prea departe, dar bineînțeles nu vrem să um, afectăm al doilea pilon. Știm foarte bine cât este de important pentru agricultori. Atât. Le mulțumesc uh, raportorilor. Vom mai avea timp uh, să discutăm despre asta și la nivelul grupurilor politice. Și, bineînțeles, uh, informația circulă în comisia noastră. Avem o cooperare, din punctul meu de vedere, cât se poate de fructoasă în comisie și dacă putem face lucrurile bine și din timp, cred că trebuie, așa trebuie să procedăm. Mai avem câțiva ani în care uh, agricultorii vor putea beneficia de pe urma uh, acestor discuții 2018, 19, 20. Amendamentele. Termenul uh, este în martie. Votul va fi în mai. În ceea ce privește așteptările Comisiei pentru buget, cred că ar trebui să ne descurcăm foarte bine. Foarte bine, are cineva întrebări pe acest subiect? Văd că nu este cazul. Trecem atunci la punctul 8. să revenim la actul delegat în ceea ce privește înverzirea. Am spus-o pe 9 martie. Um, secretariatul a lansat o, o, o um, procedură scrisă în ceea ce privește modificarea deciziei din 28 februarie și sprijinul uh, oferit de comisie de a nu of, uh, solicita o uh, extindere a termenului de uh, două luni pentru obiecția pentru actul delegat. Majoritatea a fost una uh, nu foarte largă, însă suficientă pentru a nu continua. iar în rândul coordonatorilor um, s-a validat această notă. După o serie întreagă de discuții între coordonatori, la nivel grupurilor politice, am considerat că este util să discutăm din nou sau să, să facem o nouă consultare. Aceasta a fost făcută în scris de către secretariatul nostru și majoritatea pe care am calculat-o în funcție de numărul de deputați din fiecare grup politic, bine, majoritatea era să facem totuși această solicitare de prelungire de două luni pentru a exprima o obiecție față de acest act delegat. Dacă există întrebări pe acest uh, subiect, Văd că domnul Des și domnul Andrieu vor să intervină, iar în ceea ce privește chestiunile procedurale vom, uh, ne vom consulta cu secretariatul. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt de părere că trebuie să solicităm o prelungire, nu este prima dată. Îmi amintesc că grupul SND a solicitat deja două, de două ori prelungiri pe care le-am și sprijinit. Comisia Europeană cu această propunere dorește să reunească 14 acte delegate într-unul singur. Toate acestea sunt competențe ale Parlamentului și nu putem să acceptăm astfel lucrurile. Nu putem, uh, deci, să ne exprimăm referitor la punctele individuale în, în, uh, în condițiile propuse. Eu uh, propun așadar să votați pentru prelungire, poate mai putem convinge Comisia să ajungem la un compromis pe care să-l putem accepta. De 12 ani sunt aici și nu mi se pare uh, adecvat modul în care tratează Comisia Parlamentul. La reuniunea coordonatorilor uh, am discutat despre asta, am solicitat Comisiei să acționeze altfel, nu a făcut-o, deci vă rog să aprobați această prelungire domnule președinte. În această etapă a discuției n-aș vrea să mă exprim asupra conținutului dosarului, ci asupra formei, a procedurii. Cred că suntem pe cale să creăm un precedent uh, Um, care nu prea corespunde cu principiile democratice. Am avut o dezbatere, un vot care a dus la o majoritate și la o minoritate. Uh, deci eu nu mă refer la conținut, vă spun sincer, este vorba de o, o preocupare de ordin uh, al eticii politice. A avut loc o dezbatere, un vot, o majoritate și o minoritate care s-au degajat și se aplică regula majorității să revenim asupra unui vot care a avut loc. Bine, eu nu cunosc exact cum funcționează reuniunea coordonatorilor, dar ca principiu, sincer, am unele rețineri. Avem, am avut un vot, o prezentare a rezultatelor votului în comisie și acum se revine uh, asupra acestui vot. Eu cred că socialdemocrații nu vor participa la un vot în această seară pentru că ar merge, am merge prea departe din punct de vedere al funcționării democratice. Din nou subliniez că nu intervin asupra conținutului, pentru că acesta a fost deja discutat în alte reuniuni ale comisiei noastre. Różnica głosów liczona według głosowania koordynatorów, ona była Stimate coleg, diferența în numă, între, în, între voturi la reuniunea coordonatorilor a fost foarte redusă. E drept că a fost ce a fost, um, aveți dreptate, dar decizia nu a fost a unei majorități clare. Dar e drept, um, sunt de acord cu asta, că a avut loc un vot și că a dus la un rezultat. Deci înțeleg um, ceea ce ați spus referitor la democrație și cum ar trebui să funcționeze ea, însă întotdeauna este vorba de un dialog. Domnul Heusling, da, și eu sunt foarte nemulțumit de această procedură. Am fi putut evita asta. Eu propusesem să mai discutăm despre asta cu serviciul juridic Înțeleg dacă un grup are obiecții că trebuie să discutăm despre asta, dar nu putem să votăm uh, de atâtea ori până când uh, iese rezultatul bun. Și cred că întreaga comisie ar trebui să voteze despre asta. Ar fi o decizie democratică clară mai ales la subiecte atât de delicate cum este acesta. Așa ar fi trebuit să facem de la bun început. Asta a și propus uh, grupul SND. Dar uh, să schimbăm procedurile până avem majoritatea care trebuie, mi se pare că nu este uh, o abordare potrivită. întotdeauna a fost uh, asta procedura, că atâta timp cât un grup avea uh, obiecție, putem să acceptăm, atâta timp cât procedura nu este afectată cu asta și putem accepta asta, dar așa cum s-a abordat acest dosar, sincer, pur și simplu nu a fost bine. Ar fi trebuit să spunem de la bun început că este o decizie dificilă și că uh, trebuie luată în comisie cu majoritate și atunci n-am fi avut atâtea discuții. Cred că secretariatul ne va explica ce s-a întâmplat, pentru că totdeauna secretariat, secretariatul ne sprijină în mod absolut și nu trebuie să încheiem discuția astăzi. Bineînțeles, nu avem nevoie de mai multe diviziuni. Țin cont de ceea ce ați spus. Lucrurile sunt așa cum sunt. Mai avem ceva timp să organizăm un vot uh, în comisie. Nu acum, bineînțeles, pentru că nu avem suficienți membri prezenți. Vom ști cu toții uh, când și la ce oră vom vota. Avem o propunere din partea șefului secretariatului nostru. Am să-i dau cuvântul. Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, c'est une... Mulțumesc, domnule președinte. Este o chestiune delicată, voi încerca să rămân la obiect. În ceea ce privește cum au evoluat lucrurile, nu revenim la asta, dar uh, referitor la cele spuse de domnul Andrieu, la secretariat încercăm să Uh, menținem principiul că ce au făcut coordonatorii pot să și desfacă. Comisia poate să aprobe ceva, dar poate și să decidă să aprobe altceva. Pe această bază Da, da, da, da, da, da.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 Donc voilà, il était expliqué que ce que les coordinateurs ont fait, les coordinateurs peuvent le défaire. Deci am explicat că ceea ce pot face coordonatorii pot să și desfacă, ce decide comisia poate să decide să aprobe și opusul. Până de curând am decis să nu facem aviz um, despre băuturile spiritoase. S-a redeschis decizia și așa mai departe. Deci se poate întâmpla nu este fericit uh, și binevenit să se întâmple foarte des, dar se poate întâmpla. Ce avem? O nouă recomandare a coordonatorilor este pe masă. Acum Comisia pentru Agricultură trebuie să decidă în ansamblul său dacă este pentru sau nu. Nu era indis indispensabil votul în această seară, după cum spunea și președintele, dar este nevoie de un vot al Comisiei. Termenul inițial de două luni expiră pe 15 aprilie deci, uh, din februarie până în aprilie. Deci, concret, dacă se decide astfel de către președinte, putem stabili un vot, uh, data, ora precisă, pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a, uh, Agri, 20 sau 21 martie, și întrebarea va fi adresată întregii comisie, inclusiv cu cartele de vot, dacă este necesar, pentru a vedea dacă o, o extindem sau nu acest termen. Dziękuję. 20, 20, 20 to jest poniedziałek. Mulțumesc foarte mult. 20 este o zi de luni, deci probabil mai degrabă 21, marți, domnule Andrie. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să prelungesc discuția. Mi se pare bine că n-am votat astăzi, pentru că nu era pe ordinea de zi. Mi se pare că este un semn de respect pentru membrii să știe dacă votăm sau nu. Dar dacă v-am înțeles bine, revin asupra faptului că uh, încep uh, în calitate de coordonator dar am avut un vot la coordonatori uh, care a fost prevăzut în procesul verbal în următoarea reuniune, dar până la urmă nu are nicio valoare. Deci așa, așa înțeleg eu lucrurile. Practic, repunem subiectul pe tapet până se regăsește o altă majoritate. Oare asta înseamnă? Asta uh, aș vrea să știu, mai ales în perspectiva uh, activității noastre viitoare. Au, au fost două lucruri care obiectaseră Uh, și uh, puteam să, conform procedurii, să votăm în comisie. Era pur și simplu o întrebare. Proszę Państwa, były podział na dwie grupy w liczbie głosów dla jednej grupy. Doamnelor și domnilor, au fost uh, o diviziune între două grupuri. Un grup a avut uh, X voturi, celălalt Y voturi și s-a decis și a adoptat de către comisie. Am avut un document, inclusiv uh, notele pe care le primesc uh, membrii în uh, scris și digital. A fost așadar o decizie că nu vom solicita extinderea termenului. Apoi am avut discuții în alte grupuri politice, între grupuri politice și am solicitat o consultare în scris. Iar aceasta a dus la următorul rezultat. S-a schimbat ponderea numerică în urma discuțiilor, tocmai de aceea am propus să se discute acest punct. Propun să-i dăm cuvântul domnului Des, iar apoi vom organiza un vot marți 21 martie, astfel încât întreaga comisie să poată fi prezentă și punem acest punct pe ordinea de zi. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac o observație. Este un principiu de când lumea al democrației că o decizie este valabilă atâta timp cât este, până este înlocuită de o altă decizie democratică. Asta s-a făcut acum, majoritatea a arătat că, termenul, că, că vrea ca termenul să fie prelungit, ar fi trebuit pur și simplu să prelungim termenul. Dar dacă nu ratăm niciun termen limită, putem să votăm pe 21 martie. Eu nu vreau să amânăm nimic, nici să pierdem uh, din vedere procedura și să ratăm termenul limită. Ok, ok, ale ma pan poseł rację i ma też rację pan poseł Andriu i pan poseł Hausnik. W związku z Așa e, aveți dreptate. Dar și domnul Andriu are dreptate și domnul Heusling are dreptate. Deci, încă o scurtă observație. Avem totuși un termen de respectat pentru 15 aprilie. Pe 21 martie vom organiza un vot, deci vom începe prin a uh, vota dacă cerem sau nu uh, prelungirea și pe ordinea de zi va trebui să, vot, să supunem la vot obiecțiile așa cum există ele deja din punct de vedere metod, metodologic, dacă comisia ar decide să nu ceară uh, prelungirea, trebuie să putem vota obiecțiile existente pentru a nu uh, rata termenul de 15 aprilie. Doamna Köstinger zice nu, dar uh, vom explica mai târziu. A venit momentul acum. Să încheiem. Dar întâi domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se atrage atenția asupra faptului că am fi putut vota acum, ar fi fost posibil de ce uh, amânăm asta până în 21 uh, martie? Rozumiemy, rozumiemy, widzimy. Dziękuję tłumaczom, dziękuję Państwu, dziękuję naszym Da, da, am înțeles. Mulțumim uh, tuturor, mulțumim domnului De Castro, domnului Des, președintele mulțumește cu amabilitate și interpreților.